Ok, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, bine ați revenit. Ne continuăm reuniunea de azi dimineață și îmi face plăcere să salut în mijlocul nostru pe doamna ministru al științei și învățământului superior, din partea președinției în exercițiu a Consiliului Uniunii Europene, doamna Barbara Kudrițca. Îmi face o deosebită plăcere să vă salut în rândul nostru ca fostă colegă și să vă urez toate cele bune pentru președinția poloneză. Aveți cuvânt. Szanowny panie, tak, szanowny panie przewodniczący, uh, it's working? No. no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 Șanovni Mulțumesc. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, dragi colegi, știm cu toții că Uniunea Europeană se confruntă cu provocări uriașe care în trecut nu au existat, deci sunt fără precedent. Ne aflăm în mijlocul unei crize severe economice și financiare și încrederea în instituțiile europene este din ce în ce mai scăzută. Unul dintre obiectivele președinției poloneze este să pună capăt acestei crize, însă nu este singurul obiectiv ci se dublează de obiectivul unei reveniri economice, unei reveniri pe creștere economică și sunt convins că cercetarea și dezvoltarea reprezintă un element cheie care vor contribui la un viitor mai bun pentru cetățenii Uniunii Europene. Cu toate acestea, creșterea economică prin intermediul unor activități inteligente și sustenabile va fi posibil doar prin utilizarea oportunităților sociale și economice care există în toate statele membre ale Uniunii Europene. Ar trebui să folosim în special capitalul intelectual al Europei, care reprezintă comunitatea noastră de inteligență, de știință și de încredere, dar și comunitatea instituțiilor și infrastructurilor noastre, care creează șanse egale pentru toată lumea. Polonia este o țară care a reușit să devină o insulă verde printre statele care s-au confruntat cu consecințele crizei financiare. Polonia a reușit să depășească criza. Polonia este o țară care se bazează poate pe talente tinere în economie, în activitatea de afaceri, în cercetare, în știință. De aceea considerăm că Capitalul intelectual al întregii Uniuni Europene ar trebui să reprezinte una dintre prioritățile președinției noastre. Desigur, președinția singură, în mod izolat, nu va putea uh, face totul. Avem nevoie de o cooperare cu toate instituțiile, în special cu Parlamentul European. De asemenea, trebuie să cooperăm cu toate statele membre și cu Comisia Europeană. În urmărirea obiectivelor noastre principale vom coopera și în cadrul trioului președințiilor cu colegii noștri danezi și ciprioți. Vom încerca să urmărim împreună programul acestei președinții în triadă, care este cuprinde următoarele elemente. Ieșirea din criza Uniunii Europene prin întărirea competitivității. Strategia 2020 va trebui implementată în mod eficient de către statele membre și instituțiile europene. Accentul se va pune pe creștere economică inteligentă și sustenabilă. În acest context, Uniunea Europeană va promova noi surse de creștere precum capitalul intelectual, precum eficientizarea resurselor pentru a putea astfel răspunde provocărilor economice și sociale pe termen lung, precum și acelora care se leagă de schimbările climatice, eficiența economică și protecția bio, ecosistemelor și biodiversității. În viitor, succesul economic nu va fi posibil fără creșterea investițiilor în cercetare și dezvoltare, educație și instruire. În acest sens, Uniunea va trebui să-și, urmă, să-și întărească eforturile cu privire la implementarea triunghiului de cunoștințe prin intermediul domeniului de cercetare și dezvoltare, care să permită și o liberă circulație a acestor resurse. De asemenea, optimizarea sinergiilor între politicile europene, regionale și naționale, precum și o mai bună implicare a actorilor din acest proces inovator, precum și susținerea potențialului intelectual al Europei. Știm cu toții că procesul atingerii acestor obiective a demarat deja. Și nu doar prin adoptarea noii strategii 2020, ci și prin adoptarea unor inițiative emblematice, printre care se numără și Europa Inovației, Consiliul uh, cu privire la competitivitate din noiembrie anul trecut a adoptat concluzii care au constituit un pas important și o contribuție semnificativă pentru dezbaterea din Consiliu cu privire la inovație. Președinția poloneză va face tot posibilul pentru a face progrese în ceea ce privește uh, implementarea inițiativelor din cadrul acestor inițiative emblematice a Uniunii Inovației. Știm că investițiile în cercetare, dezvoltare și <clears throat> știință reprezintă un vehicol pentru progres și pentru o economie modernă. Astfel de activități ne permit să creiem condițiile economice propice pe de o parte, și pe de altă parte ne permit să reacționăm la cele mai stringente provocări moderne. De asemenea, ne propunem să transpunem toate aceste activități într-o creștere economică pentru Europa. Strategia 2020 mai include și alte obiective, printre care faptul că statele membre urmează să destineze până în 2020 3% din produsul intern brut pentru uh, cercetare, nu doar din finanțele publice, ci și din fonduri private. Trebuie să ne aducem aminte de faptul că Europa trebuie să își asume răspundere pentru toate statele membre, pentru că dacă ignorăm principiul solidarității, nu putem face progrese. Acest lucru presupune însă și o schimbare a procedurilor la nivelul instituțiilor europene, a procedurilor pentru asistență pentru a putea valorifica mai bine potențialul uh, european, atât la nivel național cât și la nivel regional. Și pentru a atinge acest nivel de excelență în cercetare și în inovare, trebuie să facem tot posibilul astfel încât la începutul acestui proces uh, toți toată lumea să beneficieze de condiții egale de acces. Trebuie să întărim uh, susținerea pentru acele zone din Europa care au încă un decalaj. Faptul că anumite state membre sunt sub reprezentate în uh, acest program uh, ne arată că trebuie să ne întărim eforturile pentru a le aduce și pe ele în rândul celor care participă integral. Prin urmare, Consiliul a propus Comisiei Europene să elaboreze un sistem modern integrat, un sistem de punctaj pentru a putea măsura mai bine progresele înregistrate în domeniul inovării și cercetării în diferitele statele membre. Inovarea ne permite să abordăm provocările cele mai critice în Europa. Știm cu toții că fondurile europene și instrumentele noastre financiare ar trebui mobilizate pentru a aborda aceste chestiuni în mod coerent și trebuie să întreprindem acțiuni comune. Și aici mă refer la acțiuni sincronizate între instituțiile europene și statele membre. Așadar, trebuie să facem planificări comune. O noutate o reprezintă proiectul pilot în domeniul inovației și în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase. Europa are nevoie de o zonă comună de cercetare pentru a încuraja cele mai bune talente și pentru a încuraja investițiile pentru ca acestea să rămână în Europa. Cred că procesul se va încheia în 2014 procesul de consolidare a acestei zone de cercetare europene. Sunt convinsă că vom putea crea o piață comună pentru cercetare și inovare și aceste instrumente vor fi elaborate înainte de uh, viitoarea perspectivă financiară. Va fi crucial să facem uh, tot posibilul pentru a înlesni mobilitatea cercetătorilor noștri și pentru a le da posibilitatea să utilizeze această infrastructură de cercetare. Toți cercetătorii ar trebui să aibă acces la aceste oportunități. Inițiativele au fost uh, luate de către președinția poloneze și am încercat să le sincronizăm cu Consiliul și cu Comisia. Activitățile care țin de noul program cadru le-am denumit uh, Orizont, iar acest nou program cadru ar trebui să fie mai simplu, mai simplu de utilizat pentru beneficiari și pentru toți uh, cei care utilizează aceste instrumente. Ne dorim într-adevăr să obținem efecte de sinergie mai bune din, între fondurile din acest uh, program și fondurile de coeziune. Aceste fonduri de coeziune sunt uh, la dispoziția statelor membre. Ne-am dori să simplificăm procedurile. Prin proceduri mă refer la cele de finanțare și candidaturile pentru finanțarea proiectelor. De aceea se impune o simplificare atât a instrumentelor financiare, cât și a celor care vizează chestiuni administrative. Această dezbatere va avea loc nu doar în Consiliul European, cu ocazia discutării viitorului program cadru. Noi sperăm ca Comisia să vină cu un prim proiect până la finele lunii noiembrie dar dorim de asemenea să organizăm și o serie de conferințe pentru a avea consultări largi pe marginea propunerii Comisiei din Cartea Verde. În Polonia, președinția va organiza o conferință interesantă pe 19 și 20 octombrie uh, cu titlul interratio și e vorba aici de adoptarea unui nou pachet legislativ care să facă parte din noul program cadru. Am fi foarte re... Suntem foarte recunoscători pentru tot ceea ce a întreprins președinția maghiară și încercăm să finalizăm o serie de decizii tehnice referitoare la un regulament și uh, o directivă. Așteptăm și concluziile unui proiect de evaluare a parteneriatelor europene în ceea ce privește îmbătrânirea activă și sănătoasă. Chestiunile aferente vor fi discutate într-un consiliu formal la Bruxelles. Acesta este așadar obiectivul nostru, de a fi în măsură să cădem de acord asupra unor puncte comune care vizează aceste programe. Instituțiile sunt apropiate pe baza cadrului legislativ care le reunește, dar există, bineînțeles, și diferențieri. De aceea, pe 19 și 20 octombrie, ne vom întâlni la Varșovia, la un summit în domeniul inovației, unde vom aborda în principal aceste chestiuni. E vorba însă și de utilizarea completă a capitalului intelectual. Așadar, dorim să folosim pe deplin acest potențial european de care dispunem în Europa prin universități, însă ne propunem o eficiență mai bună și în cercetare și dezvoltare. Aceste aspecte vor fi discutate și cu ocazia primei întâlniri la nivel de miniștri la Sopot pe 20 iulie, asta în pregătirea Consiliului. Cred însă că se impun și alte măsuri, ca de pildă o întâlnire a tuturor bursierilor Marie Curie, programului Marie Curie, de asemenea organizarea de conferințe pe durata președinției la Cracovia, de pildă, se va organiza o conferință pe problema atomium pentru a aborda provocările actuale, pentru a defini cadrul Asta și în pregătirea programului cadru. Pentru ca lucrurile să fie discutate de către toți factorii implicați, inclusiv uh, universitățile din Europa. Vrem așadar uh, să avem o bază largă de discuții și să uh, elaborăm bazele pentru Europa inovației, pentru că este un motor uh, important pentru viitoarea creștere economică. Trebuie să ținem minte acest lucru în vremurile acestea economice deosebit de dificile. Uh, Inovația reprezintă una dintre posibilele soluții, iar acest lucru nu se poate negocia. Nici de, nu există, de fapt, controversă pe tema acestui principiu. Toată lumea e de acord că inovația este unul dintre bunurile noastre cele mai de preț. Și acum sunt gata să vă răspund la întrebări. Vă stau la dispoziție dacă aveți uh, de spus ceva, dacă aveți observații sau comentarii cu privire la orice problemă. Mulțumesc! Frau Ministerin, darf mich herzlich bedanken. Doamna ministru, doresc să vă mulțumesc. Și cred că foarte mulți dintre noi sunt de acord cu dumneavoastră, cu cele spuse de dumneavoastră, că viitorul Europei depinde dacă în domeniul cercetării ne vom îndeplini obiectivele dorite. Este un lucru într-adevăr hotărâtor și nu trebuie doar să lucrăm, să vorbim tot timpul despre acest lucru, ci să trecem la fapte. Domnul coleg Ghirec este primul care ia cuvântul. Bună ziua! Bună ziua, domnul ministru! Aș dori să vă spun cât de mulțumit sunt de faptul că ați venit astăzi aici în uh, calitatea dumneavoastră de profesor uh, domeniul juridic și în calitatea de fostă colegă și uh, ne prezentați uh, prioritățile atât într-un domeniu atât de important cum uh, o reprezintă știința și cercetarea, care este foarte importantă în Uniunea Europeană. Și capacitatea de inovare va fi foarte hotărătoare în ceea ce privește cât de competitiv vom fi noi pe viitor. Și mai este un lucru. și aș dori să mă adresez acum des, uh, în legătură cu, cu, cu politica economică în general. Noi acum ne regăsim în Comisia ITRE, care se preocupă de uh, energie, de cercetare, de știință și de energie. Despre aceste lucruri discutăm uh, aici. Este până la urmă uh, vorba de o dogmă care ne-a influențat uh, activitățile. Un lucru care s-a aflat la baza tuturor Uh, activităților noastre. Și până la urmă cred că este vorba de o mare greșeală că am uh, permis acest lucru și despre ce este vorba, care este această dogmă sau doctrină care a fost, uh, care s-a aflat la baza multor inițiative, inițiative standard ale comisiei noastre. Însă, reprezintă acest uh, lucru, această dogmă, adevărul? Doresc să pun această întrebare. Și până la urmă este vorba de următorul lucru. Acest lucru poate îi va surprinde pe mulți dintre colegi. De exemplu, faptul că dioxidul de, car- de carbon influențează schimbările climatice. În, uh, în cadrul președinției uh, poloneze se va organiza o conferință Um, în Darfur, spune vorbitorul, despre uh, schimbările climatice. Și reprezentanții uh, Uniunii Europene nu s-au aflat întotdeauna în cea mai fericită poziție și cred că acest lucru se explică prin faptul că au prezentat întotdeauna niște teze foarte simple care nu au o, nici o, o bază științifică. Să reducem întotdeauna emisiile de dioxid de carbon. Desigur, trebuie să reducem emisiile de dioxid de carbon, însă mă întreb dacă chiar trebuie să devenim uh, isterici din acest punct de vedere. Și acum mă refer la Uh, IPCC, organizația din cadrul Națiunilor Unite care se ocupă de schimbările climatice. Și aici, în cazul acestei organizații, se studiază doar efectele dioxidului de carbon asupra uh, mediului înconjurător. Însă există cel puțin o duzină de alți factori care au un rol în acest context. Așadar, nu pot decât să critic acest lucru. Um, Așadar, doresc să pun întrebarea, următoarea întrebare. Discuțiile din Darfur se vor uh, purta în cadrul uh, președin- președinției poloneze și mă întreb dacă nu ar fi bine dacă, dacă nu am putea să organizăm o instituție europeană care să analizeze uh, toți acești factori, să vadă care sunt parametrii exacti pentru a înțelege până la urmă lucrurile care influențează în mod uh, real schimbările climatice. Tocmai pentru a ne putea această doctrină în care credem cu toții sau eventual să uh, dovedim că este vorba de o doctrină adevărată pentru că această doctrină are efecte asupra uh, competitivității și așa mai departe. Toar asupra tuturor lucrurilor pe care le discutăm în comisia noastră și mă apropiu încet încet de sfârșit. Așadar, această întrebare fundamentală legată de capacitatea uh, de inovare. Este legată, desigur, de uh, cantitatea de dioxid de carbon, dar ar trebui să fie legată și de capacitatea de a ne Uh, adapta la schimbările climatice. Vă mulțumesc! Dziękuję panie przewodniczący. Witamy panią minister Litre. Chciałbym zapytać o to. Vă mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Aș dori să întreb următorul lucru. Noi uh, lucrăm deja de mai mult timp în Comisia ITRE în ceea ce privește redactarea cadrului comun de finanțare a Uniunii Europene și, în mod concret, bugetul pentru cercetare și inovare. Și acum o întrebare scurtă și v-ați referit la acest uh, lucru. Simplificarea programului cadru în domeniul inovării. Simplificare Uh, financiară și cred că există și alte lucruri uh, de care trebuie să ținem uh, seama aici, sau nu? Apoi, o altă întrebare. Sinergia fondurilor structurale cu viitorul program cadru. Apoi, o altă întrebare. Este important dacă ne dorim să avem o infrastructură de cercetare în Uniunea Europeană care să asigure Uniunea Europeană un rol de lider în Uniunea Europeană. Cum ar putea să arate o, un asemenea cadru? Mulțumesc, doamna Carvalho. Thank you, President. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să-i spun uh, bine, bine a venit, domnule ministru, și să-i mulțumesc pentru prezentarea făcută. Eu aș avea o întrebare și un remarc, o remarcă în ceea ce privește simplificarea. Mă bucură faptul că simplificarea se află pe agenda dumneavoastră. Eu uh, am fost uh, raportoare tocmai pe această temă a simplificării și raportul meu a fost foarte bine primit în Parlament. Parlamentul European urmărește îndeaproape punerea în aplicare acestor măsuri deoarece cred că Comisia are nevoie de un sprijin politic pentru a pune în aplicare aceste măsuri de simplificare. Nu este ușor să uh, treci la o, o simplificare reală. Din cele 71 de recomandări ale raportului nostru, Comisia a uh, pus în aplicare 3. Există 40 uh, de recomandări din raportul domnului Odi. Uh, și sperăm ca restul să fie puse în aplicare când se pornește noul program. Este nevoie pentru acest lucru schimbarea um, regulamentului uh, financiar. Noi sperăm că dumneavoastră veți continua munca legată de, uh, simplifica, de simplificare și cu Consiliul. Întrebarea mea se referă la buget. Noi am votat în uh, Parlament o propunere de a dubla fondurile pentru următorul program de cercetare și inovare. Este vorba de 100 de, mil- de miliarde de euro și propunerea Comisiei din 29 iunie referitoare la bugetul uh, Uniunii Europene conține o cifră de 80 de miliarde. Știm că unele state membre își doresc o creștere, altele din potrivă, deoarece uh, susțin mai degrabă un, un buget redus al Uniunii Europene. Și aș dori să vă întreb cum vedeți dumneavoastră aceste negocieri și, de asemenea, cum credeți că se pot face aceste sinergii cu uh, fondurile structurale? deoarece în acest moment sunt prevăzute 60 de miliarde de euro în fondurile structurale pentru cercetare și inovare, dar au o rată de absorție mult mai redusă față de fondurile pentru cercetare. Deci am dorit să știm cum se poate îmbunătăți siner- această sinergie pe viitor. tocmai pentru a ajuta și uh, faza de uh, introducere pe piață și așa mai departe a unor noi lucruri. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Trebuie să vă atrag atenția, domnul președinte, că uh, trebuie să ne limităm la un minut și jumătate, două pe întrebare. Domnul Odia acum. Merci, monsieur le... Madame la ministre, merci. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, vă mulțumesc pentru vizita aceasta. Am trei întrebări în ce privește evaluarea la mijlocul perioadei pentru al șaptelea program cadru. Ne mai rămân 30 de miliarde de euro de cheltuit. Parlamentul i-a transmis uh, Comisiei Europene părerea sa. Credeți dumneavoastră că cererile de oferte lansate pe 1 iulie corespund uh, intereselor pe care noi le-am exprimat? A doua întrebare. Este vorba despre negocierea legată de viitoarele perspective financiare. În negociere, cum credeți dumneavoastră că se comportă statele membre? Cum reacționează la ideea de a europeniza cercetarea? Și ultima întrebare în ce privește Euroatom. Avem uh, în plan să prelungim programul cadru Euratom pentru aceeași perioadă, deci 5 uh, ani și nu 7. Susțineți acest dosar și ce părere aveți dumneavoastră ca reprezentant al Consiliului? Doamna Kolarska-Bobinska. Vă mulțumesc. Doamna ministru, doresc să vă spun uh, bine ați venit la noi, la Parlamentul European. Poate nu știți faptul că doamna ministru este autoarea celei mai de succes reforme în, uh, în Polonia, o reformă a sectorului uh, minier. Știți uh, cât, cât de aprig își apără minerii drepturile și cu toate acestea, această reformă s-a bucurat de succes. Acum, în ceea ce privește viitorul program cadru, principiul excelenței este cel mai important. Deci, excelența va fi elementul cheie în cadrul acestui program și dacă da, se pune întrebarea ce, cum anume va funcționa acest lucru. Un aspect important și dacă este să ținem seama de capacitatea de inovare, de uh, competitivitate și așa mai departe. Și în plus, ce am putea face în plus uh, pentru ca uh, statele membre uh, noi să folosească mai bine fondurile rezervate cercetării. Cum le putem uh, convinge, cum le putem atrage pentru a absorbi mai bine aceste fonduri. Și cred că dacă ne referim doar la principiul excelenței, acest lucru nu va ajuta. Gospa ministrica Kudricka, imam tri vprašanja. Prvo se pravzaprav... Mulțumesc, doamna ministra. Aș dori să vă pun trei întrebări. Ați spus că veți sprijini uh, condiții egale pentru toată lumea, deoarece unele regiuni din Europa sunt, uh, au rămas puțin în urmă și uh, pentru acest lucru a spus că avem nevoie de anumite uh, benchmark-uri clare și că veți acorda o atenție deosebită acestor regiuni. În plus, ar trebui să folosim potențialul științific care există în statele membre. Este un lucru nou pe care îl uh, amintiți dumneavoastră, folosirea potențialului și nu situația actuală a excelenței științifice din statele membre. Nu știu dacă am înțeles acest lucru uh, așa cum l-ați uh, prezentat dumneavoastră. Apoi, ați, v-ați referit la fondurile de coeziune și cercetare. Poate ați putea să ne spuneți unele lucruri despre programele de cercetare și uh, legătura care există cu Institutul de, pentru Cercetare, unde ați vedea aici uh, sinergiile concrete. Și apoi o altă întrebare. Ați început prin a spune că în uh, Polonia se dedică foarte mare atenție, foarte mult timp tineretului. Acest lucru este, foarte, este unul foarte bun, dar vedem în același timp că șomajul în rândul tinerilor uh, crește și că tinerii, de fapt, nu au perspectiva de viitor. Care este situația în Polonia, așadar, și ce măsuri ați, pre, ați propune pe, la nivel european? Mulțumesc, doamna Hibnar. Dziękuję bardzo, witam pani minister. Bardzo się cieszymy, że pani jest dzisiaj. Vă mulțumesc, bine ați venit, domnul ministru. Mă bucur uh, faptul că ați putut uh, veni astăzi aici. Evoluțiile cercetării și inovării um, reprezintă singura șansă pentru Europa de a reveni la o creștere economică. Mulți oameni de știință lucrează, de fapt, pentru industrie. Și aș dori să știu care este situația, de fapt. În acest moment există condiții tot mai uh, stricte uh, care ar trebui să fie respectate și acest lucru ne arată de fapt că uh, industria încet încet pleacă din Europa. Deci, uh, cercetarea care funcționează fie este cofinanțată de industrie sau uh, funcționează doar conform dorințelor industriei. Și desigur, o cercetare presupune investiții mari și trebuie să fim uh, atenți ca uh, aceste uh, firme să, și întreprinderi să rămână în Europa. E un apreciament pe le cose che lei ha Mulțumesc, doamna Toia. Doresc să vă felicit pentru cele spuse și pentru să vă mulțumesc pentru această vizită. Aș avea o întrebare scurtă câteva întrebări scurte. În primul rând, posibilitatea de a consolida planificarea comună. Colegii s-au referit la europenizarea cercetării și ar fi foarte bine dacă am putea să planificăm împreună anumite lucruri. De exemplu, în ceea ce privește uh, tema Alzheimer, aici este foarte greu să convingem anumite state membre că că pragul lor de investiții propriu este prea redus. Cred că nu am ajuns la o masă critică necesară și trebuie să facem acest lucru și acesta ar fi doar un exemplu. Mă gândesc, de exemplu, și la o creștere a cotelor care sunt puse la dispoziție de fondurile europene. Acum, în ceea ce privește inovările sociale, Există aici o nouă perspectivă în Uniunea Europeană și, din acest punct de vedere, ideile Comisiei sunt puțin uh, confuze și nu putem accepta această situație. Care este părerea dumneavoastră? Ce am putea face și la ce măsuri ne-am putea gândi? Și ce fel de uh, inovare socială ar putea fi interesantă și pentru a uh, consolida creșterea economică? Uh, guvernanța corporatistă, de exemplu, și atitudinea față de angajați. Și acum, în ceea ce privește resursele, există diferite capitole, lucrurile sunt organizate între agricultură, fonduri structurale, de coeziune și așa mai departe. După părerea mea, este posibilă o mai bună coordonare uh, statele membre încearcă să acceseze cât mai bine toate fondurile, dar avem nevoie eventual de un cadru de referință. Fondurile structurale ar putea fi folosite pentru a ajunge la o mai mare eficiență. Domnul Toirar. Da, domnule președinte, domnule ministru, dragi colegi, întrebarea mea trebuie înțeleasă în contextul evaluării uh, programului cadru 6 și uh, în contextul raportului intermediar referitor la uh, cadrul, la programul cadru, al șaptelea program cadru. În programul cadru 6 s-a ajuns la concluzia că pe lângă sprijinirea universităților și institutelor de cercetare, aproximativ 20% din fonduri au mers uh, înspre întreprinderi mici și mijlocii. Și obiectivul Parlamentului Euro- European a fost de a uh, sprijini accesul uh, întreprinderilor mici și mijlocii la aceste uh, fonduri. Și, desigur, uh, există această posibilitate de acces și prin intermediul fondurilor de coeziune și fondurilor uh, structurale, eu am fost uh, raportor pe această temă și aș dori să pun următoarea întrebare. După părerea președinției poloneze, uh, reprezintă accesul întreprinderilor mici și mijlocii la aceste fonduri o prioritate pe viitor? Domnul președinte, mulțumesc și acum îi dau cuvântul domnului ministru. Mai avem la dispoziție 15 minute și s-au pus foarte multe întrebări dificile. Sper că veți putea reuși să răspundeți la aceste întrebări. bardzo serdecznie dziękuję za... Mulțumesc! Vă mulțumesc pentru toate întrebările și observațiile adresate. Ele sunt o dovadă a faptului că există atât de multe provocări în fața noastră. Dacă îmi dați voie, am să mă refer în mod expres la două întrebări care au fost puse mai devreme. E vorba de întrebările doamnei Carvalho și de întrebarea domnului Marcinchevici. Cele două se suprapun într-o anumită măsură. Ambele au adus în discuție, pe de o parte, simplificarea politicilor și uh, în ambele întrebări S-a vorbit despre necesitatea de a identifica noi oportunități de finanțare. Ei bine, dacă este să luăm simplificarea, este într-adevăr uh, corect să spunem că apreciem raportul doamnei Carvalho legat de simplificare. Cele 71 de recomandări au fost bine primite și sunt importante. Știm că nu e ușor să le punem în aplicare pe toate. Totuși, dacă depășim uh, obstacolul uh, cel mai mare în uh, găsirea de sprijin financiar, probabil că ar trebui uh, pe această cale să rezolvăm problemele de procedură. Procedură complicată. Să încercăm uh, ca solicitanților să li se ofere condiții mai uh, ușoare de a încerca să acceadă la aceste fonduri. Avem în vedere, desigur, și obstacolele financiare și grupul nostru a înaintat deja câteva concepte, printre care propunem și o nouă metodă de calcul. Ținem cont de acele sume forfetare și uh, încercăm să ne asigurăm că cercetătorii cei mai talentați, oamenii de știință, pot uh, să înceapă efectiv să treacă la lucru. Îi ajutăm să folosească fondurile mai bine. Pe durata mandatului nostru vom încerca să eliminăm toate aceste bariere formale și uh, juridice. Astfel, încercăm să armonizăm uh, procedurile care sunt aplicate în programul cadru. Dar asta presupune și o armonizare între programul cadru și cheltuielile alocate pentru inovație, cercetare și educație din fondurile structurale. Deci trebuie să le armonizăm pe cele două. Și acum o să fac trecerea la următoarea întrebare adresată. Și am să vă spun că avem uh, impresia sau ni se pare că nu vom putea să instituim o procedură unică. Însă dacă reușim să găsim uh, niște reglementări uh, armonizate, de exemplu cu privire la evaluarea produselor, acest lucru ar presupune deja că am înregistrat un succes destul de mare în Uniunea Europeană. Fondurile alocate pentru cercetare ar fi astfel mai bine folosite. ar fi mai bine folosite, indiferent că fondurile provin uh, de la programul cadru sau de la fondurile structurale. Statele membre mai apoi uh, și resurse naționale. Deci uh, e important să facem reforme structurale pentru a ne asigura că aceste proceduri sunt simplificate și mai mult și că noul program cadru este mai ușor să aplici procedura. De asemenea, să nu uităm că statele membre au un rol important de jucat. Desigur, avem la dispoziție instrumente care, prin natura lor, combină finanțarea de proiecte din mai multe surse, atât din programul cadru, cât și din alte surse de finanțare, inclusiv uh, resurse naționale. Și aici, dacă îmi dați voie, o să răspund la întrebarea pe care mi-a adresat-o doamna Toia. Domnia sa s-a referit la o problemă legată de planificare. Planificarea cercetării la inițiativa statelor membre, mai precis, și la inițiativa Comisiei Europene. În uh, această privință avem de-a face cu o problemă care trebuie discutată pe larg. După cum ziceam, va fi uh, discutată în mare detaliu în timpul reuniunilor Consiliului, de pildă în septembrie. O vom aborda la Consiliul Formal din Bruxelles. Acolo vom dezbate, deci, uh, această problemă deoarece suntem uh, convinși că trebuie să găsim uh, instrumentele potrivite care să ne permită să folosim uh, mai bine programarea comună și, pe de altă parte, să putem face față provocărilor globale de care amintea doamna Toia, aceste inițiative de jos în sus, bottom-up, pot fi realizate în domeniile ce corespund provocărilor la nivel global. Sunt destul de convinsă că statele membre vor câștiga experiență pe parcursul programării comune și ele se vor prevala de toate aceste aranjamente financiare atunci când își finanțează programele. Comisia a prezentat uh, câteva concepte cu ajutorul cărora a identificat câteva provocări globale. Cât privește Consiliul, s-a făcut o evaluare a primei inițiative de parteneriat în domeniul îmbătrânirii active și sănătoase. Avem aici uh, orientări cu privire la ce urmează să facem. Orientări care ne spun uh, dacă ar trebui uh, să dezvoltăm acele programe care au fost uh, identificate de comisie cu ajutorul instrumentului pentru parteneriat și inovare, Este vorba despre materiale prime, materii prime, despre politici agricole. Acesta e doar un exemplu. Dar în această etapă, fără să avem uh, rezultatele evaluării primului program, cel pentru îmbătrânire activă și sănătoasă, este greu de spus care va fi decizia finală a Consiliului. Președinția poloneză va încerca să găsească un consens și noi vom face tot ce ne stă în puteri pentru a pune la dispoziție cele mai bune proceduri, astfel încât uh, să putem asigura o sincronizare a resurselor naționale și comunitare. Am mai auzit câteva întrebări interesante despre politica de inovare, economia bazată pe inovație. De exemplu, domnul profesor Gherec a propus să înființăm o comisie de experți la nivel european care să analizeze draga problematica schimbărilor climatice. Este uh, genul de demers pe care am putea să-l învizajăm printr-un fel de programare comună sau uh, prin uh, alte modalități ce ne-ar permite eventual să definitivăm o politică energetică mai bună. Am putea, de ce nu, să apelăm la parteneriatele pentru inovare. Este în orice caz o problemă pe care o să o avem în atenție, pentru că unele rezultate științifice sunt departe de a fi uh, perfecte. Suntem conștienți de acest lucru și astfel de rezultate pot duce la probleme neașteptate, mai ales când vine vorba de dezvoltare de proiecte. Dar principalul nostru obiectiv este să armonizăm dezvoltarea economică astfel încât să putem depăși criza. Domnul Marcinchievici a mai pus o întrebare la care cred că am răspuns deja. Am vorbit despre simplificare și am vorbit despre sinergia dintre fondul de coeziune și programele orizontale. Este esențial să mai dau însă o informație. Vreau să vă spun că pentru noi Infrastructurile europene de cercetare și dezvoltarea lor reprezintă teme deosebit de importante. Va exista o conferință interministerială care va fi organizată în marginea Consiliului și la această conferință vom încerca să identificăm care sunt cele mai mari slăbiciuni. Dar vom încerca să găsim și punctele tari din sistemul nostru. Vrem să analizăm sistemul nostru nu doar din perspectiva localizării regionale, vrem să avem o politică de dezvoltare inteligentă și să existe o specializare inteligentă a diferitelor regiuni, să ținem cont de punctele lor tari, de circumstanțele pe care le au și de infrastructurile ce există deja sau care urmează să fie create în viitorul apropiat. Cred că ar trebui să coordonăm aceste activități la nivel european, la nivel național și regional. E important să facem acest lucru ca să nu facem suprapunere sau repetare de activități și infrastructuri. Apoi vrem să permitem tinerilor oameni de știință să participe la toate activitățile de pe întreg teritoriul Uniunii Europene. Acum știu că trebuie să mă apropiu de încheiere. Vreau să vă mai spun că în ce privește infrastructurile de cercetare avem deja experiență pentru că există deja astfel de infrastructuri, dar în orice caz ce vreau să subliniez ele că trebuie să fie deschise tinerilor oameni de știință. Doamna Jordan Sizzles a mai întrebat uh, cum vom evalua noi uh, potențialul de cercetare și ce vom face cu rata șomajului în rândul tineretului european. Pot să vă răspund că există diferite măsurători ale potențialului de cercetare în Europa care arată toate că suntem departe de ideal. Dar noi sperăm uh, ca în curând Comisia să propună un set de criterii integrate pentru a evalua nivelul de inovație. Și uh, odată ce vom ști care este nivelul acesta de inovație, vom putea să vedem uh, cum putem îmbunătăți eficiența resurselor publice naționale și cum putem uh, asigura o valoare adăugată pentru Uniunea Europeană. Deoarece nu i așa, una din prioritățile noastre este ca cercetarea să producă produse și servicii ce să poată fi lansate pe piață Prin urmare, trebuie să știm care este potențialul de cercetare. De exemplu, pentru cercetarea de bază fundamentală trebuie să existe o metodă anume. Cât privește șomajul, rata șomajului în Europa, noi credem că aceasta este una dintre cele mai mari provocări ce ne așteaptă în Uniunea Europeană. Dar din experiența mea personală și profesională din Polonia pot să vă spun că acolo am folosit uh, fondurile structurale pentru a-i sprijini pe cei care doresc să învețe, să studieze. De exemplu, pe cei care doresc să studieze științele exacte uh, sau disciplinele tehnice. Acolo putem să acționăm, uh, putem să scădem rata șomajului pentru că există cursuri, uh, programe universitare care interesează pe savanți. ar putea atrage pe cei care își caută un loc de muncă. De exemplu, cei care vor să devină profesori știu că există tot mai puține posturi în învățământ. Așa că Polonia a investit cu fonduri structurale pentru a-i sprijini pe cei care doresc să studieze, mai ales în științele exacte. Am lansat astfel de programe. Și apoi am ajutat pe absolvenți să-și găsească un loc de muncă. Deci am încercat să integrăm pe acești tineri în spațiul european de cercetare. Noi știm că vom avea nevoie de tehnologii noi, de expertiză nouă și cei care termină astfel de studii pot să ne ajute. De asemenea, am, am analizat uh, nevoile de pe piață, de pe piața muncii, Adeseori antreprenorii ne spuneau că nu-și uh, doresc uh, o serie nouă de profesori, ci, din contra, vor ingineri, vor specialiști IT și așa mai departe. Mi-a mai rămas o întrebare, cred, o întrebare care se referea la IMM-uri, întreprinderile mici și mijlocii. Trebuie să spun că poate nu am acordat suficient atenție acestei categorii la început, dar ea reprezintă una dintre marile priorități ale președinției poloneze. Noi suntem conștienți de faptul că participarea echipelor mici de cercetare este importantă și, la fel de importantă, este și participarea IMM-urilor, a studenților, absolvenților, a startup-urilor. Toate aceste categorii sunt foarte importante, iar IMM-urile cu atât mai mult. Dacă ele participă, atunci, uh, sigur, uh, punându-le la dispoziție instrumentele adecvate, uh, vor contribui la stimularea veritabilă a economiei noastre și la inovare în Uniunea Europeană. Mă uit la președinte, văd că dumnealui dă semne de nervozitate, ceea ce înseamnă că m-am lungit prea mult. Îmi pare rău dacă n-am reușit să răspund la toate întrebările, dar vă stau în continuare la dispoziție pot să, puteți să-mi adresați întrebări și mai târziu. Încă n-am răspuns la întrebarea doamnei Kolarska-Bobinska, dacă îmi dați voi, o voi face foarte pe scurt. Sigur că avem foarte multe idei despre cum putem rezolva problema reprezentării anumitor țări. Avem uh, criterii excelente, care sigur sunt esențiale, și vrem să ne asigurăm că la Consiliul Informal Comisia Europeană va veni cu concluzii pe urma evaluărilor și analizelor referitoare la utilizarea fondurilor europene pentru scopuri de cercetare. Pe baza concluziilor Comisiei, vom încerca să formulăm idei și concepte noi, repet, pe baza informațiilor și analizelor fiabile. Cam atât. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o și trebuie să spun că pentru mine personal această vizită e ca o întoarcere în timp, pentru că acum câțiva ani eram de cealaltă parte a mesei, eram deputat în Parlamentul European și mă bucur foarte mult că am reușit să revin aici și să mă întâlnesc cu dumneavoastră, chiar și de cealaltă parte. Doamna ministru, permiteți-mi să vă mulțumesc și pentru noi a fost un eveniment uh, deosebit. Vă mulțumim pentru explicație, însă cu siguranță vom uh, relua dialogul în următoarea jumătate de an. Vă rog să aveți înțelegere, astăzi mai avem multe pe agenda noastră. Vă doresc o jumăt- un semestru prolific. All okay? Hannah, we need some time. Oh, we are technical. Sometimes it's complicated. Meine Damen, Doamnelor și domnilor, dragi colegi, permiteți-mi să încep cu câteva observații preliminare în timp ce reparăm infrastructura tehnică, care să sper că va funcționa foarte mult. Astăzi și mâine am invitat foarte mulți parteneri de dialog și de aceea trebuie să ne îngrijim, să respectăm și timpul alocat. Să mă bucur uh, faptul că astăzi directorul uh, Agenției Internaționale pentru Energie, domnul Tanaka, a venit în mijlocul nostru. Permiteți-mi să-i mulțumesc și în numele Comisiei. Știm cu toții că în aceste zile trebuie dat un răspuns la multe întrebări, dar știm și, știți probabil și dumneavoastră că și în Europa dezbaterea cu privire la viitor nuclear, la inovație, la evaluarea de situație tocmai în urma catastrofei din Japonia. Și sunt uh, lucruri care emoționează, însă trebuie combinate și cu informații. De aceea vă mulțumesc pentru prezență și uh, sperăm că veți veni cu informații suplimentare de care vă, să putem ține cont și în procesele noastre decizionale. Mulțumesc încă o dată și fără uh, să mă mai lungesc, că vă dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Mă bucur să revin uh, la această comisie și să uh, vă prezint analiza noastră din cadrul Agenției Internaționale pentru Energie. Știți probabil că organizația noastră are sediul la Paris și se concentrează asupra elementelor de securitate. Acum două săptămâni am făcut o evaluare și am pus la dispoziție cantități suplimentare de petrol pentru a face față uh, situației generate de Libia. Aceste volume au fost uh, scoase din uh, rezerva strategică. Voi răspunde, desigur, uh, și la astfel de întrebări, uh, dar astăzi tema noastră uh, Uh, o reprezintă impactul uh, dezastrului de la Fukushima. Este un eveniment care a avut un impact semnificativ asupra întregului sector energetic. Fiind și eu japonez, îmi pare foarte rău că a survenit acest uh, incident, însă Trebuie să apreciez asistența oferită de toate guvernele uh, pentru a depăși situația generată de tsunami și de cutremur. Suntem în curs de reconstrucție, activitatea economică se redresează și eu sunt încrezător că Japonia va reveni după acest dezastru. Acestea fiind spuse, la nivelul Agenției Internaționale pentru Energie. Analizăm uh, diferite scenarii care fac parte din misiunea noastră uh, strategică pe lângă cea a rezervelor strategice. Pentru că pe termen lung este foarte greu de apreciat câtă energie va fi necesară, de cât uh, țiței va fi nevoie. Elaborăm așadar uh, anual uh, situația energetică și publicăm un raport care în acest an uh, va fi la dispoziția publicului în noiembrie. Ce facem, de fapt, este un fel de prognoză. Permiteți-mi să mă refer acum la situația actuală. În momentul de față nu știm care este motivul adevărat al catastrofei de la Fukushima. Va trebui să așteptăm analiza completă, detaliată a autorităților japoneze pentru a afla ce s-a întâmplat în fapt, să vedem care au fost cauzele tehnice, eșec uman și așa mai departe. Trebuie să așteptăm rezultatul final pentru a ști ce avem de făcut. Însă sunt convins că după stabilizare vom fi învățat uh, lecțiile necesare și ne vom uh, consolida cunoștințele cu privire la această tehnologie nucleară. Energia nucleară a fost privită ca o parte esențială a mixului energetic pentru viitor, însă după Fukushima, unele țări din Europa au revizuit uh, aspectele de securitate a energiei nucleare. Așadar, proiecțiile sau scenariile anterioare ale agenției noastre păreau prea optimiste. De aceea trebuie să ne revizuim scenariile și să ne adaptăm la consecințele acestui incident. Desigur, creșterea în acest domeniu al energiei nucleare va fi mult mai lentă, iar cele existente vor fi probabil închise mai rapid în multe locuri din lume. De aceea, considerăm că analizarea situației din Germania, dar și din alte țări, pentru că mai există rețineri și în uh, Elveția sau Italia sau alte țări europene, dar în același timp vedem că există un angajament foarte puternic în uh, multe țări europene cum ar fi uh, Suedia și așa mai departe, pe când în țările emergente uh, se mai pune accentul în continuare pe energia nucleară. Așadar, există păreri uh, divergente în ceea ce privește energia nucleară. Însă noi trebuie să lucrăm cu premise pentru a ne construi scenariile Așadar, uh, unele țări vor continua construirea de centrale atomonucleare la nivelul OECD. Anticipăm uh, o creștere însă mai lentă, poate cu excepția economiilor emergente. Putem așadar uh, aproxima ce înseamnă acest lucru pentru tendințele de consum energetic la nivelul prețurilor, a securității energetice, a diversității mixului energetic și a emisiilor de carbon și concomitent uh, eforturile de a combate schimbările climatice. Urmează să elaborăm analize de țară mai detaliate. Acum, cu ce premise am lucrat? Cum vă spuneam, dacă țările dezvoltate OECD își uh, scadă investițiile în noi centrale, pe când uh, economiile emergente continuă aceeași tendință. Vom avea de-a face probabil cu un scenariu pe care l-am denumit politici noi. Ceea ce înseamnă că atingerea scenariului de minus 2 grade, așa cum a fost uh, stabilit la Copenhaga. <clears throat> Așadar, atingerea acestui obiectiv va fi mult mai dificilă. Ne așteptăm la 360 de gigawatts de capacități uh, suplimentare, ceea ce include înlocuirea centralelor mai vechi, însă în acest scenariu nuclear mai redus, am anticipat 180 de gigawatts noi pe varianta moderată de scenariu nuclear. Partea mai deschisă la culoare reprezintă capacitățile nete până în 2025. Cota de energie atomică va scădea de la 14% în prezent la 10% circa. Asta este scenariul moderat nuclear. Ce înseamnă acest lucru din perspectiva prețurilor și a schimburilor comerciale și a schimburilor de certificate de emisii. Acesta este impactul asupra altor uh, combustibili. Am plecat de la premisa că o treime din uh, necesarul de energetic va fi înlocuit uh, de uh, cărbune, o treime de gaze și o treime de regenerabile. Noi am presupus așadar că fiecare din cei trei combustibili vor înlocui câte o treime din uh, ceea ce se preconiza înainte ca energie nucleară. În plus, preconizăm suplimentar 130 de metri cubi de echivalent cărbune. În ceea ce privește gazele, avem nevoie de 80 de miliarde de metri cubi la nivelul uh, satisfacerii cererii, ceea ce corespunde producției de gaze din uh, Qatar, Iar în ceea ce privește regenerabilele, avem nevoie de 460 de teravați oră în plus. Cu alte cuvinte, de 5 ori capacitatea instalată în Germania în domeniul regenerabilelor. Iată așadar impactul scenariului uh, nuclear moderat, ceea ce presupune nevoi suplimentare de alte resurse ceea ce duce la prețuri mai ridicate la gaze, la cărbune, iar în ceea ce privește regenerabilele, dacă se dezvoltă la scară mult mai largă, lucrurile ar putea fi benefice, dar în mod normal costul regenerabilelor este ridicat. Aceasta este calculația noastră a emisiilor de dioxid de carbon cu albastru deschis este uh, scenariul uh, așa numitelor politici noi, unde preconizăm o stabilizare și o descreștere, însă insuficientă pentru scenariul de minus 2 grade. Însă, datorită utilizării de cărbune și gaze, acest uh, scenariu nuclear moderat se transpune în 0,5 gigatone suplimentare de emisii sau, cu alte cuvinte, 30% din emisii uh, suplimentare din partea centralelor pe cărbune în total, 5,4 gigatone în perioada 2010-2035. Așadar, obiectivul uh, celor care negociază adaptarea la schimbările climatice va deveni foarte dificil de realizat. În ceea ce privește tehnologia de captare și stocare a carbonului, noul context asta capătă o importanță sporită pentru că presupunem că în 2050 pentru a obține o reducere de 5% avem nevoie de 50% energie regenerabilă, iar Celelalte 50% ar trebui să fie uh, energie atomică și regenerabilă. De aceea este nevoie să uh, investim în această nouă tehnologie de captare și stocare a carbonului. În ceea ce privește gazele, aceasta reprezintă analiza noastră curentă pentru Germania. Germania a luat o decizie foarte ambițioasă de a renunța la energia atomică până în 2022 și dacă această supoziție se va materializa, Germania își va reduce consumul cu 10% prin eficientizare, în timp ce își păstrează creșterea economică și deci, atunci când îți propui atât creștere economică cât și eficientizare, uh, este un obiectiv foarte ambițios. Și dacă partea arătată cu negru trebuie înlocuită cu regenerabil, acest obiectiv uh, devine și mai ambițios. În trecut, uh, Germania și-a redus uh, consumul de cărbune și a <clears throat> crescut uh, consumul de gaze, ceea ce va continua și pe viitor și va duce la o, un volum suplimentar de 16 miliarde de metri cub de gaz spre bucuria Rusiei, probabil. Știm însă că rețeaua electrică din Uniunea Europeană este bine interconectată și de aceea se poate folosi mai multă energie regenerabilă pentru securitatea aprovizionării. Lucru ce trebuie însă aprofundat. Pe de altă parte, decizia unei țări precum cea a Germaniei, va avea un impact și asupra celorlalte țări. Și de aceea spunem că decizia Germaniei trebuie respectată, însă trebuie coordonată bine și la nivelul comunității europene, per ansamblu. Următorul punct. unde anume se vor construi noile capacități nucleare, uh, mergând pe scenariul politici noi. De acum până în 2020, majoritatea centralelor în construcție sunt localizate în China și țări non-OECD. După 2020, partea albastră crește substanțial, asta datorită nevoii de a înlocui centralele nucleare depășite în țările OECD, ceea ce va presupune și investiții masive. În scenariul nostru uh, nuclear moderat, această parte albastră s-ar putea să fie doar jumătate, demonstrând astfel trecerea la noi metode de generare. Aceste Trebuie însă să ne îngrijim de securitatea utilizării energiei nucleare, în special în țările non-OECD. În final, domnule președinte, acesta este un slide uh, pe care îl prezentăm pentru a vedea care sunt uh, provocările în ceea ce privește sustenabilitatea. Avem la cu verde scenariul 450, adică cel care respectă obiectivul 2 grade Celsius. Cu albastru este varianta politici noi. Punctul roșu arată scenariu nuclear moderat. Emisiile de dioxid de carbon vor fi puțin mai ridicate decât în varianta politici noi, în timp ce avem și un alt scenariu pe care l-am denumit uh, epoca de aur a gazelor, asta datorită furnizării de cantități uriașe și din uh, extracția din șisturi, datorită și marii cereri din China, gazele s-ar putea să cunoască o utilizare mult mai mare decât ne-am gândit în prealabil. Cum se traduce asta în emisii? Din păcate, gazul emite emisii Așadar, constatăm că pentru îndeplinirea scenariului 450 avem nevoie de multe investiții în eficientizare, energii regenerabile, tehnologia CSC. Nu este imposibil, dar la modul practic extrem de dificil. E aproape imposibil de realizat acest scenariu 450. Domnule președinte, analiza noastră a arătat că dacă ne gândim la securitatea energetică, trebuie să luăm în calcul toate aceste surse de energie împreună, pentru că altfel siguranța în aprovizionare nu poate fi garantată. Energia nucleară reprezintă o parte importantă, desigur, trebuie să ținem cont în mod corespunzător de aspectele de securitate. Trebuie să avem în vedere gazele naturale și uh, gazele din șisturi. Toate aceste opțiuni, altfel, nu se poate garanta o siguranță în aprovizionare pe viitor. Un Alt aspect important este faptul că securitatea energetică nu trebuie avută în vedere doar uh, de către o singură țară, iar uh, modelul european este unul dintre cele mai bune, pentru că dumneavoastră ați arătat că în procesele dumneavoastră decizionale viitorul securității în aprovizionare poate fi asigurat prin buna funcționare a rețelelor împreună cu uh, o modalitate echilibrată de folosire a diferitelor resurse și vorbind cu o singură voce atunci când este vorba de furnizori. Cred că asta este uh, principala recomandare pe care vă putem da noi. Mulțumesc. Tanaka, herzlichen Dank für diese Mulțumesc, domnule Tanaka, pentru această analiză clară și cred că ar trebui să Uh, profităm de acest uh, timp pentru a obține cât mai multe informații la dumneavoastră. Doamna Carvalho este prima care are cum. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Tanaka, pentru prezentarea foarte clară. Aș avea o întrebare legată de foaia de parcurs tehnologică. Um, v-ați referit la o tehnologie de captare și stocare a dioxidului de, de carbon și se pare că până în 2050 a spus că 50% din capacitatea energetică trebuie să fie acoperită și cu captare și stocare a carbonului și care este situația celorlalte tehnologii. Deoarece dacă ne dorim să combatem schimbările climatice într-un scenariu în care se folosește mai puțin energie nuclear, nucleară, avem nevoie de noi tehnologii, pentru că altfel nu vom putea îndeplini, nu, nu, nu vom putea atinge aceste obiective. Dacă puteți să ne clarificați aceste lucruri. Mulțumesc, domnul președinte. Poate domnul Tanaka poate răspunde acum la această întrebare. Vă mulțumesc. Într-adevăr, noi credem că captarea și stocarea dioxidului de carbon reprezintă o tehnologie cheie. În mod sigur, trebuie să vedem cum funcționează mai multe uh, centrale proiect care să ne demonstreze că această tehnică um, asigură o depozitare sigură și trebuie să uh, vedem în ce condiții se poate uh, folosi această tehnologie. Uh, trebuie să ținem seama de prețuri de carbon, să nu ajungem la 50 uh, sau dacă nu avem prețuri pe carbon, pe tonă de carbon de 50-70 de dolari, această tehnologie nu va, uh, nu va fi eficientă. Dar, cum, după cum am spus, avem nevoie și de alte uh, tehnologii pentru a ne asigura că, se, că vom ajunge la o revoluție tehnologică adevărată. Desigur, Energiile regenerabile sunt, reprezintă o solu- soluție și aici trebuie să avem nevoie de energia eoliană, de energia uh, solară, trebuie să le dezvoltăm mai mult și în plus avem nevoie de noi tehnologii, cum ar fi uh, energia geotermală. Multe lucruri sunt posibile în acest moment, dar trebuie să vedem dacă pot fi puse în aplicare în moduri mai uh, inovatoare, dacă există noi posibilități de profitare de energia geotermică, de exemplu. Uh, Credem că este importantă și atitudinea față de energie a, a, a consumatorilor. Și în plus, pentru transportul energiei, noi tehnologii sunt uh, importante. În plus, avem nevoie de tehnologiile care să creeze rețele inteligente de Um, de furnizare a energiei electrice. Trebuie să creăm o piață mare care să ne lege pe toți între noi. Uh, gestiunea cererii este foarte importantă și toate lucrurile legate de uh, tehnologia comunicării și informării sunt importante. Și în plus, ar trebui să ne preocupăm mai mult de tehnologia depozitării energiei și există anumite lucruri deja uh, pe piață, dar, uh, de exemplu, ar exista anumite posibilități uh, legate de hidrogen. Superconductivitatea ar fi o, o soluție. Există foarte, foarte multe lucruri care ar putea fi combinate cu rețele inteligente pentru a asigura flexibilitatea necesară pe piața energetică. Doamna Hasim și eventual vom avea două, trei întrebări acum. Vă mulțumesc, domnule președinte. Este vor... Mă refer acum la aproape ultima remarcă a domnului Tanaka. El s-a referit la emisiile, la atingerea obiectivelor noastre de reducere a emisiilor de dioxid de carbon pe baza scenariului 450 și aș dori să vă întreb ce am putea face pentru ca aceste obiective să devină posibile. Vă mulțumesc. O întrebare foarte bună. Nu credem că este imposibil. Este, între ghilimele, practic imposibil, dar din punct de vedere tehnic este posibil atingerea acestui obiectiv. Trebuie să investim și să, trebuie să investim mult și acest lucru presupune anumite costuri destul de mari. Și în plus, credem că negociatorii uh, climatici trebuie să depună mai multe eforturi pentru acest lucru. Și ce vreau să spun? Credem că avem nevoie de abordare de sus în jos și nu de una de sus în, în, în jos. Stabilirea Uh, obiectivelor și defalcarea acestora pe țări, acest lucru reprezintă o modalitate. Însă, datorită situației din China, datorită politicii Statelor Unite ale Americii, din păcate, o abordare de sus în jos uh, nu va funcționa, cel puțin în acest moment. Și dacă aceasta este situația, noi propunem o abordare de jos în sus. De ce? pentru că aceste tehnologii, uh, noi centrale bazate pe cărbune sau pe gaz, nu, acestea sunt blocate pentru, 20, uh, pentru 30-40 de ani. Deci nu vom putea schimba costul emisiilor de dioxid de carbon decât dacă schimbăm anumite, anumiți uh, factori din ecuație de exemplu, echiparea unor centrale cu tehnologia disponibilă de captare și stocarea dioxidului de carbon. Deci avem nevoie de asemenea măsuri înțelepte, pentru că dacă nu, vom avea o problemă serioasă în încercarea uh, de a îndeplini acest scenariu 450. Acum, conceptul de securitate energetică. China uh, este foarte uh, serioasă în planurile de a folosi mai mult uh, gaz. Știu foarte bine că resursele de petrol se vor epuiza la un moment dat, cărbunele poluează foarte mult, deci trebuie să recurgă la gaz pentru a-și asigura securitatea energetică și pentru a Uh, polua mai puțin. În China s-au introdus măsuri foarte stricte de, uh, de folosire eficientă a energiei, deoarece nu pot să uh, folosească în continuare aceste resurse așa cum am făcut până acum, deoarece este clar că prețul va continua să crească pe viitor. Deci, pentru a-și asigura securitatea energetică, China trebuie să ia foarte multe măsuri pe plan intern. și am putea să uh, încurajăm China să uh, meargă pe acest uh, drum, să le spunem că acest lucru este important pentru a-și asigura propria securitate energetică. Și dacă facem acest lucru, putem cel puțin să păstrăm costurile atingerii obiectivelor 450 în viitor. Și o astfel de abordare cred că ar fi foarte importantă în acest moment. Vă mulțumesc, domnul Coria de Campos. Vă mulțumesc, domnule doctor Tanaka, pentru această prezentare excelentă. O prezentare care ne ajută pe noi în procesul nostru de gândire. Aș avea două întrebări. În primul rând, este vorba, cred că, de ultima imagine pe care ne-ați uh, prezentat-o. Ați separat perioada de, uh, până în 2020 de perioada de după 2020. Și am văzut că este vorba de o creștere a folosirii energiei nucleare de către China până în 2020 și după această perioadă un declin în folosirea energiei nucleare. Și cred că ceea ce ați spus tocmai acum, un lucru foarte interesant, ne explică de ce va scădea folosirea uh, energiei nucleare după această perioadă. Însă, întrebarea mea se referă la țările care nu fac parte din OCDE. Dacă vom vedea și în cazul acestor țări un uh, declin asemănător, deoarece Asta ați prevăzut o creștere foarte mare a folosirii energiei nucleare pentru aceste țări. Și dacă am folosit uh, logica pe care ați folosit-o când ați răspuns la ultima întrebare, oare nu este adevărat că țările din cadrul OCDE vor începe să gândească la fel ca și China? și anume că ar trebui să ne modificăm modalitățile de producere de uh, energie sau să găsim noi modalități de producere a energiei, aceasta ar fi întrebarea, deoarece dacă mergem pe această proiecție, pe, ca dumneavoastră, vom, ne vom fi confruntați cu uh, consecințe catas- catastrofale. A doua întrebare se referă la comentariile dumneavoastră. V-ați plâns de faptul uh, că energia nucleară ar fi trebuit să fi fost modernizată cu mult timp în uh, urmă și cred că ne dăm cu tot seama de acest lucru. Există foarte multe țări care și-au pierdut proprietatea intelectuală, capacitatea în acest domeniu al energiei uh, nucleare, pentru că pur și simplu nu au investit suficient în acest domeniu. În Europa există principiul subsidiarității și știm că în domeniul energiei nucleare nu există subsidiaritate pentru că în momentul în care se investește în cercetare nucleară, acest lucru se transferă aproape automat în alte state. Deci este foarte greu să garantezi respectarea principiului subsidiarității. Întrebarea mea este dacă putem umple, reumple această lacună um, în ceea ce privește cercetarea nucleară. Există suficientă, suficientă investiții în acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Din nou, o întrebare foarte importantă și interesantă. În primul rând, ceea ce v-am arătat pe, în imaginea respectivă, pe graficul respectiv, este uh, vorba de o capacitate adițională. China continuă să să crească aceste capacități, dar viteza de creștere uh, va scădea. Știm că creșterea economică a Chinei încet, încet încetinește, de fapt. Deci nevoia de uh, construirea unor noi centrale uh, electrice este din ce în ce mai mică după 2020, după 2030-2035. Din această cauză, vedem uh, uh, această încetinire a creșterii, dar este până la urmă vorba de o creștere în China a folosirii acestei energii. Acum, în ceea ce privește statele OCDE, graficul respectiv arată că OCDE-ul trebuie să uh, crească această, această rată de folosire a energiei nucleare foarte mult, pentru că trebuie înlocuite multe centrale. OCDE ar trebui să investească în aceste noi capacități, pentru că, dacă nu, nu poate fi menținută creșterea economică durabilă. Acest lucru și-a propus să demonstreze acest grafic și în, în scenariul unei folosiri mai reduse a energiei nucleare, linia ar fi mult mai uh, joasă aceasta este uh, premisa de la care am plecat. În acest scenariu, expansiunea energiei nucleare în cadrul țărilor OCD ar fi cea mai încetinită. A doua întrebare legată de tehnologie. Într-adevăr, energia nucleară există deja de multă vreme, dar datorită datorită faptului că nu a fost nevoie de, să înlocuiești atât de des aceste centrale nucleare, nu s-a făcut acest lucru. Desigur, unele centrale sunt uh, dezafectate în anumite uh, state și această tehnologie de închidere a unor centrale, pe lângă tehnologia de um, înlocuire acestor centrale nucleare, sunt foarte importante. Dacă construiești o nouă centrală nucleară, aceasta este mai mare, este uh, mai sigură și dacă se construiește și se investește într-o nouă centrală nucleară, acest lucru înseamnă o mai mare uh, siguranță. Pe de altă parte, nu este scris nicăieri că aceste investiții trebuie să se uh, întâmple în mod automat. și uh, fără investiții nu pot fi folosite uh, cele mai bune tehnologii uh, existente pe piață. Și în ultima analiză pe care am făcut-o noi, am văzut că asemenea inovații au loc, de exemplu, în China. China are nevoie, crește atât de repede, încât încât foarte multă cerere are loc în China, cerere de energie, indiferent că este vorba de energie regenerabilă sau de alte alte, alte, alte moduri de uh, energie. Drept urmare, din punct de vedere al tehnologiei, cred că China va fi uh, țara în care se vor întâmpla cele mai multe inovații, tocmai pentru că există această cerere mare acolo și țările OCDE se confruntă cu această provocare. Cum vor putea concura cu China și fără investiții va fi foarte greu. Desigur, uh, există întreprinderi care investesc în, uh, în China dar ar trebui să uh, păstreze aceste capacități tehnologice în regiunea de origine. Și dacă ar investi în, noile, în noi tehnologii, acest lucru ar fi foarte important. Vedem că unele uh, state sunt foarte angajate pe drumul uh, ener- energiilor regenerabile și acest lucru reprezintă o posibilitate este una din posibilitățile de a ajunge la această revoluție tehnologică. Însă noi credem că și energia nucleară ar trebui să fie o parte a acestei revoluții. Noi avem nevoie de toate opțiunile. Nu știm care opțiune se va dovedi a fi cea de succes. În acest moment există o presiune mare în sensul revizuirii opțiunii nucleare, recunoaștem acest lucru Însă pentru a avea o piață durabilă, energetică pe viitor, trebuie să avem la dispoziție toate opțiunile și trebuie să investim în toate opțiunile. Mulțumesc, domnul Quadras. Yes, thank you very much, Mr. Mulțumesc foarte mult, domnule Tanaka, pentru această prezentare extrem de informativă și concisă. După cum bine ne-ați spus și ne-ați reamintit, accidentul nuclear de la Fukushima i-a determinat pe unii dintre șefii de guverne din Uniunea Europeană, atât în UE, în Germania, cât și din afara UE, Elveția, nu-i așa? I-a determinat, deci, să ia decizii radicale în politica energetică și uh, în ce privește planurile și proiectele lor nucleare. s-au răzgândit să mai uh, construiască noi uh, centrale sau să le prelungească durata de funcționare. Deci am două întrebări. În primul rând, din uh, câte știți dumneavoastră, aceste tipuri de modificare de politică, credeți că se vor uh, reproduce și în alte țări mari din lume, China, India, SUA? Sau, uh, din contra, sunteți uh, de părere, din informațiile și impresiile pe care le aveți, că aceste mari țări își vor continua planurile de dinainte de accident? Și, în al doilea rând, lăsând la o parte considerațiile de natură politică, pe care, desigur, dumneavoastră nu le veți aborda aici, deși aveți părerile personale, nu uh, nu se cade să vi le manifestați, cel puțin aici. Așadar, vorbind uh, din punct de vedere strict tehnic, strict rațional, mă gândesc la asigurarea aprovizionării, analiză riscuri-beneficii, evoluții pe care le uh, prognozați în legătură cu consumul de energie, deci strict tehnic vorbind. Sunteți de părere că aceste decizii sunt corecte? Mulțumesc! De fapt, mi-ați adresat o întrebare politică, așa că mi-e greu să dau un răspuns tehnic. Pot totuși să vă spun că domeniul nuclear este unul destul de politizat, din păcate. Și uh, aici uh, s-au uh, luat tot felul de decizii politice diferite de la țară sau de la o regiune la alta. M-ați întrebat despre țările mari. Da, știu că în Europa, Germania, Elveția și chiar Italia au luat recent decizii pe care bine le știți, de a nu continua cu dezvoltarea energiei nucleare. Totuși, iată, Franța își menține o poziție destul de categorică, de fel, la fel Suedia și Finlanda. Marea Britanie în continuare este favorabilă energiei nucleare, iar în Europa de Est există țări care cred că energia nucleară este o opțiune de securitate foarte importantă, mai ales în raport cu Rusia. Deci, iată păreri divergente în Europa. China va continua, cred, pe această cale, vor revizui eventual măsurile de siguranță, dar vor continua să construiască centrale nucleare, deoarece chinezii știu că e lucru necesar. India va face la fel, Rusia la fel, Coreea reprezintă o latură care este foarte favorabilă nuclearizării. Turcia la fel. Africa de Sud, da, va continua să mențină opțiunea nucleară. În schimb, Statele Unite reprezintă un caz interesant. Din câte ne dăm seama, Statele Unite consideră că ar fi foarte greu să construiască o centrală nouă, dar ei doresc să păstreze actualele centrale, deoarece sunt necesare din rațiuni economice și de creștere. Deci, pe ansamblu, considerăm că fiecare țară are dreptul să ia o decizie suverană în legătură cu politica nucleară, din motive politice și tehnice. Considerăm însă că opțiunea nucleară este necesară pentru un grup de țări și, din acest motiv, Europa a dat dovadă de înțelepciune atunci când a permis statelor membre să își rețină competența în materie nucleară. Chiar dacă unele țări sunt pentru și altele împotrivă, Europa are la dispoziție și această opțiune, ceea ce mi se pare foarte inteligent, foarte isteț. Este greu, într-adevăr, din punct de vedere politic, dar uh, tehnic se poate spune că sectorului privat îi se cere să investească sume enorme de bani pe o perioadă lungă de timp. Și în această lumină, schimbarea politicii guvernamentale, vrem, nu vrem energie nucleară, iarăși vrem, nu vrem, ar reprezenta un semnal greșit. Nu e vorba doar de energia nucleară, ci și de cea regenerabilă, dacă facem modificări uh, de azi pe mâine și ne răzgândim de mai multe ori, nimeni nu va mai fi dornic să investească. Deci, fie că luăm aceste decizii din punct de vedere politic sau nu, să ne gândim la impactul asupra pieței. Mulțumesc, doamna Kularska-Bobinska. Mulțumesc. Dacă ne îndreptăm spre scenariul cu consum mai mare de gaz, nu devenim tot mai dependenți de Rusia? Și dacă da, ce părere aveți despre gazul de șist? Dezbaterea a început și devine tot mai încinsă. Cred că aceste chestiuni vor fi discutate chiar aici în Parlament la toamnă. Și uh, în alte ordine de idei ați spus că lăudați politica europeană în materie de energie și de asemenea ați spus că respectați decizia Germaniei de a închide centralele nucleare și care va avea un impact major asupra politicii energetice a Europei. Nu credeți că Germania ar trebui să se consulte cu celelalte țări înainte de a lua decizia? Mulțumesc! Nu sunt cancelarul german, deci nu vă pot răspunde la a doua întrebare. Dar, cu siguranță, cred că um, Comisarul Oettinger a avut dreptate când a spus că decizia Germaniei trebuie discutată și cu restul Uniunii Europene. Ar fi fost preferabil să o facă înainte, dar e bine și după. Da, într-adevăr, cred că politica Germaniei trebuie discutată cu celelalte țări pentru că va avea impact asupra lor, în special asupra vecinilor. Dar uneori aceste decizii pot reprezenta și o oportunitate. Puteți vinde energie la un preț foarte bun Germaniei, pentru că ea va avea nevoie de această energie. Deci, uh, mie mi se pare că um, Germania și poate chiar zona din jurul Germaniei ar putea beneficia. Dar asta va însemna că um, prețul pentru consumatori va fi mai mare. Decizia va avea un impact asupra întregului Europei și înseamnă că ea va trebui discutată și la Comisie și Consiliu și Parlament. Cât privește gazul de șist, el e o problemă importantă la care nu m-am referit uh, pe larg, însă recent noi am uh, vorbit despre o epocă de aură a gazului. Iată un scenariu nou. Și uh, dumneavoastră m-ați întrebat dacă gazul de șist este o opțiune sigură o întrebare destul de vicleană. Gazul de șist uh, nu este exploatabil foarte ușor. Trebuie să ne bazăm foarte mult pe rezervele convenționale de gaz, Rusia, Qatar, Iran. Deci, uh, existența gazului de șist sau a gazelor neconvenționale ne vor ajuta să reechilibrăm uh, harta geopolitică a gazului. Deci, Practic, gazul de șist este o opțiune geostrategică. În ce privește mediul înconjurător, uh, sigur că se ridică întrebarea dacă gazul de șist este sigur. În uh, Africa de Sud, în Europa, în SUA, discuția este în toi. Puteți să descărcați de pe website-ul nostru în mod gratuit uh, informații și uh, Acolo prezentăm uh, tehnologie de hidrofracturare și de forare geologică. Acestea sunt metodele de exploatare a gazului de șist. Însă această tehnologie de hidrofracturare a fost deja folosită în forarea de petrol timp de mulți ani, deci nu e nimic nou. Acum uh, este doar uh, aplicată la un alt tip de resurse. Noi considerăm că această tehnologie în sine nu este neapărat periculoasă, dar pentru că în SUA exploatarea acestui gaz ă, se face foarte aproape de zonele rezidențiale, a creat probleme. Așadar, tehnic ă, este fezabilă, dar e nevoie și de reglementări adecvate și de informare legate de această nouă tehnologie și substanțele chimice folosite. Dacă reglementările există și funcționează, atunci putem exploata fără probleme. Problema apare însă la costuri care sunt uh, puțin mai ridicate decât uh, sunt acum în SUA. În acest sens, gazul de șist probabil că ar reprezenta o mare schimbare se poate exploata în Polonia, unde există un mare potențial, de asemenea în Franța, în China, Australia, Indonezia. Iată câteva țări care ar putea răsturna sau reechilibra eh, harta geopolitică gazieră. Monsieur Odi. Domnul Odi. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc din inimă, domnule Tanaka, pentru prezența dumneavoastră aici. Am două întrebări. Am citit în presă că, date fiind uh, evoluțiile din Europa, închiderea de centrale, după secetă va urma o perioadă de caniculă și ne așteaptă o pană uriașă de electricitate în Europa. Ce părere aveți despre aceste informații sau afirmații? Și în al doilea rând, în ce privește dezafectarea centralelor nucleare. Mai multe state membre și-au luat obligația de a le dezafecta. Nu credeți că ar trebui să insistăm mai mult pe cercetare și dezvoltare, mai ales că avem tratatul Euratom, să ne concentrăm deci mai mult pe tehnologiile de dezafectare. Fie că suntem pro sau contra energiei nucleare, în următorii 100 uh, sau 200 de ani va trebui să dezafectăm centralele existente și eventual să construim altele noi sau nu. Ce părere aveți? Există soluții științifice în acest sens? Mulțumesc foarte mult! Prima întrebare, ca să le iau pe rând, uh, pot să vă răspund uh, că nu este chiar atât de la îndemână să recurgem la alte opțiuni și pot apărea riscuri. Poate apărea efectul de contagiune de la o regiune la alta. Deci, dacă energia nucleară devine mai puțin disponibilă, atunci e clar că vor exista pene de curent, chiar dacă importăm mai mult din Ucraina și Rusia. Deci, este clar că dacă nu e nu avem uh, o compensare din alte surse, ne așteaptă uh, o reducere a consumului. De aceea spuneam că trebuie să păstrăm disponibile toate opțiunile, nu doar pentru o țară, ci pentru toate regiunile. Desafectarea centralelor reprezintă o provocare. Durează, e nevoie de timp și eu unul nu sunt uh, inginer calificat uh, pe domeniul nuclear, dar îmi dau seama că Deja există tehnologii și metode în acest sens, au fost aplicate și uh, nu ar fi o problemă foarte gravă <coughs> această dezafectare a centralelor și de recuperare în condiții de siguranță a materialelor folosite. Sigur că siguranța este o preocupare majoră și trebuie să proiectăm cu mare atenție aceste tehnologii, să le aplicăm uh, cu mare grijă. Dar nu cred că neapărat tehnologia dezafectării ar fi problema în legătură cu folosirea energiei nucleare. Asta e părerea mea. Doamna Jordan Siseli. Mulțumesc, domnule Tanaka. Vreau să revin la întrebarea pusă de colegul Vidal Cadras. Decizia Germaniei s-a bazat pur și simplu pe motive etice. Au înființat o comisie etică și pe baza deciziei acesteia au uh, redactat un program de scoatere treptată din uz a centralelor nucleare. Iată un moment complet nou în politica noastră energetică. Până acum, motivele tehnice ne motivau deciziile. Așa că vreau să vă întreb ce părere aveți despre această nouă paradigmă cum va influența ea lumea? Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare foarte importantă. Ce părere am despre motivația etică? Cred că etica reprezintă unul dintre căile sau modalitățile prin care îți alegi modul în care vrei să trăiești și eu cred că multe decizii trebuie să fie bazate și pe etică. Totuși, nu știu dacă energia nucleară reprezintă o problemă etică. Am o mică îndoială în legătură cu faptul că această tehnologie este judecată printr-o prismă etică. Sigur că orice tehnologie trebuie să fie însoțită și de considerații etice, dar mă întreb de ce energia nucleară este atât de politizată, atât de scrutată strict printr-o prismă etică față de alte tehnologii. Nu-mi dau seama de ce. Da, sunt de acord că post-Fukushima intrăm într-o nouă paradigmă, într-o, într-un nou mod de gândire. Admit că acest lucru se întâmplă, în același timp, uh, nu sunt uh, om de știință, sunt economist și uh, ca profesionist în acest domeniu pot să îmi exprim, cred, îndoiala aceasta pe care o am. De ce nu putem fi mai pragmatici, mai realiști atunci când luăm decizii în legătură cu politica energetică în ansamblul său? Așa cum îi spuneam și uh, colegului de mai devreme, prea multă politizare dăunează investițiilor comerciale. Nimeni nu va mai fi dispus să investească sume uriașe de bani dacă politica se schimbă mereu de la opțiune la alta, de la o, un pro la un contra. Deci, considerăm că dacă se ia o decizie într-un anumit sens, e perfect legitim, perfect justificat, dar să nu se schimbe atât de des pentru că altfel uh, va fi foarte greu să se mobilizeze resursele necesare pentru a elabora noi tehnologii și astfel va fi afectată securitatea aprovizionării cu energie. Domnule Tanaka, permiteți-mi să completez și eu cu o întrebare. Doamna Ciseli menționase acea mare țară din Europa din care vin și eu, Aș dori însă să continuăm cu aceste teze sau ipoteze, pentru că există persoane și la mine în țară care consideră că această decizie a Germaniei ar putea face ca alte țări să îi urmeze. să spuneați că e mai puțin probabil pentru a fi prudent în exprimare. Dar Ce impact ar avea dacă toate țările din Europa ar face acest lucru? Ce efect ar avea asupra prețurilor la gaze și la energie electrică în Europa și asupra emisiilor de dioxid de uh, carbon? That is very interesting. O întrebare foarte interesantă, domnule președinte. Dacă mai multe țări adoptă decizia Germaniei, înseamnă o uh, reducere a opțiunii nucleare, ceea ce înseamnă că Europa pierde o opțiune. V-am uh, ilustrat uh, situația Germaniei și am spus că Europa va trebui, uh, ca să o compenseze, să se bazeze foarte mult pe energie regenerabilă. Dar ea este mai scumpă și mai volatilă. ceea ce presupune investiții mult mai mari în acest tip de energie. Și în plus trebuie investiți uh, mult mai mulți bani în centralele care funcționează pe gaz, iar gazul va trebui să fie importat uh, nu doar din Rusia, ci și sub formă de uh, gaz lichefiat din Africa și, sigur, din Orientul Mijlociu. Deci, dacă Europa în întregul său preia poziția Germaniei, cred că își va spori dependența. Și acest lucru va presupune un risc major pentru securitatea energetică a Europei în întregul său. Puteți evita acest scenariu pentru că un lucru foarte important este să nu grăbim prea tare procesul de eliminare a energiei nucleare, deoarece energia neregenerabilă nu poate ține pasul. Deci uh, trebuie să acționăm prudent. Germania poate să reducă total energia nucleară pentru că celelalte țări îi vor compensa eforturile. Se poate baza pe energia nucleară din Franța sau pe cea produsă în Cehia și Polonia pe bază de cărbune. Dar dacă toate țările europene procedează la fel, atunci va exista riscul unor perturbări perturbări ce nu vor putea fi absorbite. Deci, dacă acest lucru se întâmplă, atunci uh, Europa se va găsi într-o poziție fragilă și costul electricității va fi mult mai mare. Emisiile de CO2 uh, vor uh, crește dacă se trece la un consum sporit de cărbune, deși el este o opțiune atractivă, altfel. Și în plus există acordul la Copenhaga, există angajamentele asumate în materie de mediu și există um, ambiția de leadership a Europei, care nu se poate materializa altfel. Keine weiteren Vă mulțumesc. Nu am mai permit alte solicitări de intervenție. Au fost multe întrebări și ați dat un uh, răspuns uh, imediat, pentru care vă mulțumim. Mă bucur că am reușit să ne mai întâlnim înainte de vacanța de vară. Pentru toți cei uh, prezenți, cu siguranță a fost o îmbogățire a cunoștințelor. Pentru cei care nu au fost prezenți, e pierderea lor. E păcat că prezența nu e așa cum ar fi de dorit, pentru că aceste informații ar fi foarte necesare pentru procesele noastre decizionale. În săptămâna viitoare am să am o întâlnire cu uh, doamna Merkel și am să o rog uh, să vă scrie o scrisoare de mulțumire pentru că cu analizele dumneavoastră politice faceți uh, posibil acest uh, scenariu pentru Germania. Mulțumesc încă o dată pentru prezența dumneavoastră aici. Toate cele bune!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 Ok, ladies and gentlemen. Ei bine, doamnelor și domnilor, continuăm. Nu vrem să pierdem timp prețios. Și încercăm așadar să continuăm. Următorul punct de pe ordinea de zi a rezultat în urma unei dezbateri în comisia noastră, pentru că mulți colegi au considerat că ar fi util ca Centrul Comun de Cercetare să ne explică, să explice Uh, ce s-a întâmplat de fapt în uh, Japonia și consecințele. <clears throat> Și am crezut că oamenii ar fi interesați să afle un răspuns la această întrebare. Văd că însă nu e cazul, cel puțin prezența nu este foarte numeroasă. Totuși aș dori să le urez bun venit domnului Santis uh, și colegului său de la Centrul Comun de Cercetare și acestea fiind spuse, vă dau cuvântul domnule președinte. Sunt directorul pentru Institutul de Energie din cadrul Centrului Comun de Cercetare a Comisiei Europene. <clears throat> Institut pe care am plăcerea să-l conduc a dezvoltat capacități analitice în domeniul evaluării energiei nucleare ne uh, încadrăm încă în continuare în, în uh, schema Comisiei Europene și, prin urmare, de aceea am fost numită uh, responsabil pentru echipa de intervenție care a analizat evenimentele de la Fukushima este contribuția așadar a Centrului Comun de Cercetare pentru acest sport la nivel înalt creat de domnul Parozo. Vom uh, defalca prezentarea noastră pe două părți. Prima parte, domnul uh, colegul meu, domnul de uh, Marc Noel, o va susține concentrată pe chestiunile concrete ale evenimentelor din ultimele luni de la Fukushima, iar uh, apoi uh, mă voi referi eu uh, la testele de rezistență care au loc în Europa. Așadar, dacă sunteți de acord, voi da cuvântul colegului meu, Marc Noel, cu privire la consecințele de la Fukushima. Mulțumesc, numele meu este Marc Noel. Eu sunt responsabil pentru așa numitul uh, Clearing House din uh, Europa, care sunt consecințele radiologice de la Fukushima și care a fost implicarea centrului nostru comun. Haideți să începem cu ce s-a întâmplat uh, la centrala nucleară pe 11 martie, un cutremur de magnitudine foarte ridicată, cu epicentrul în mare și ca urmare mai multe unități au fost închise automat. Este cazul centralei Onagawa, Fukushima Daiichi și Daini și alte centrale din Tokyo. Cu o oră după cu tremur a ajuns și un tsunami a lovit asta, ceea ce a dus la majoritatea problemelor uh, grave pentru centralele nucleare. Cred că este interesant de reținut că a existat un cutremur uh, puternic, dar și multe uh, replici subsecvente. Au existat o serie care au, avut eficientul foarte aproape de Fukushima Daiichi. Acesta este o perspectivă din avion asupra centralei, unde se văd șase reactoare care sunt uh, construite de tip uh, boiling water reactors, reactoare cu cu apă clocotită. Vă spuneam că tsunami au produs efectele cele mai devastatoare. În primul rând, inundarea uh, stațiilor de pompare, care reprezintă un sistem care pompează apă de mare și este unul dintre sistemele esențiale, care, prin urmare, a fost pierdut. Uh, în plus, însă, și acele spații unde se aflau uh, generatoarele diesel au fost inundate, așa, dar s-a pierdut uh, curentul electric. Aici vedem uh, diferența între înainte și după tsunami. <clears throat> Vedem că anumite porțiuni au dispărut complet, ca de pildă două containere, rezervoare de pe platformă. Este o imagine cu tsunamiul care lovește. Existase o barieră de ciment care însă s-a dovedit insuficientă. Iar aici o imagine din interiorul centralei. Această încăpere este între turbine și clădirea reactoarelor și se poate vedea violența tsunamiului și nivelul ridicat al apei. Cred că nu trebuie comentarii suplimentare. Haideți să vorbim acum despre construcția reactorului pentru a putea înțelege uh, evenimentele. Uh, fabricația este un reactor cu apă clocotită, ceea ce înseamnă că în interior există nucleul și în uh, interiorul vasului este un amestec de apă și abur. Aburul uh, trece prin turbină care apoi trece la generator care produce electricitatea, iar aborul se condensează și se readuce în reactor. Reactorul însuși este amplasat și într-un uh, vas uh, exterior asupra căruia voi reveni mai târziu, care este însă din metal. <clears throat> Prima secvență a fost uh, cu tremurul care a dus la întreruperea curentului. Desigur că uh, a fost uh, oprit și în mod automat, dar știți probabil că chiar la închiderea automată a unui reactor mai există foarte multă căldură reziduală care trebuie îndepărtată din nucleu, deci răcirea trebuie să continue. Au început să funcționeze generatoarele diesel de urgență, însă după o oră a lovit uh, tsunamiul care a inundat uh, generatorul diesel de rezervă. Prin urmare, au mai fost disponibile doar bateriile, care au însă o durată de funcționare doar de câteva ore, iar după terminarea acestora vedem că reactorul 1, 2, 3 uh, nu mai dispuneau de niciun fel de răcire. Ce se întâmplă când nu există răcire? În uh, nucleu continuă să existe căldură excedentară. La un moment dat însă trebuie deschis ventilul pentru că altfel presiunea în interior crește mult prea tare. La deschiderea ventilului iese aburul și practic nivelul apei din, uh, din nucleu uh, scade și uh, elementele de combustibil rămân fără apă. A, trebuie menționat un Pracritic aici, la 1200 de grade Celsius, are loc o reacție exotermică între zirconiu și uh, din elementele de combustibil și uh, hidrogenul din apă. Uh, la unitățile 1 și 3 Hidrogenul produs din această reacție s-a acumulat în partea superioară a reactorului, a clădirii reactorului și apoi s-a produs uh, detonarea, care cu siguranță ați văzut-o și la știri. Asta este o imagine a clădirii reactorului. Vedem aici un capac de beton care protejează vasul de contact de conținere a reactorului. Aici, practic, la nivelul acestei încăperi s-a produs o explozie. La unitatea 2, uh, evenimentele s-au produs un pic diferit. Explozia nu a avut loc în partea superioară, ci în partea inferioară. Practic, mai uh, o situație mai dificilă pentru că astfel uh, și uh, vasul interior a fost avariat. Am explicat așadar uh, exploziile la unitățile 1 și 2. A existat însă una și la unitatea 4. Ni s-a spus inițial că a fost rezultatul încăl- supraîncălzirii combustibililor din bazinele de răcire, însă s-a dovedit că uh, a fost tot o acumulare de hidrogen. Aici vedeți o imagine cu unitatea 3 și cu unitatea 4. Vedeți că iasă abur din bazinul pentru combustibil, deoarece în acest bazin nu mai există apă la un moment dat. V-am uh, spus despre acest robot, robot care a fost folosit acolo și puteți să vedeți că la unitatea 4, de fapt, nu se stricase aproape nimic, în contrast cu ceea ce se întâmplă în unitatea 3. Vedeți că foarte mult moloz a căzut acolo după aceste explozii și uh, astfel s-a considerat că există uh, probleme cu combustibilii de la unitatea 3. Acum o să vă arăt ce măsuri au fost luate pentru a opri evoluția acestui incident. Multe acțiuni au avut uh, obiectivul de a reface sistemul de răcire, au uh, folosit pompe, au folosit uh, uh elicoptere, uh, au trecut apoi la injectarea de apă din mare în uh, nucleu. La un uh, anumit moment au existat, uh, s-a scurs apă radioactivă în mare și a fost posibil să se, uh, să se localizeze această sursă și de a opri de a opri scurgerea în, în mare. au, uh, au, au un program de monitorizare radioactivă uh, foarte complet și o să vă dau mai multe detalii despre alte moduri de monitorizare. Poate știți că planifică să uh, construiască un adăpost temporar în jurul unității 1. Voi trece peste aceste imagini și vă arăt acum următorul lucru cred că trebuie să țineți uh, seama de cantitatea uh, completă uh, de substanțe radioactive eliminate în um, mediul conjurător și aceste cifre se bazează pe măsurători făcute în luna iunie. La momentul respectiv puteam spune că este vorba de o reactivitate de 10% la Fukushima în comparație cu ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl. Următoarea imagine este foarte interesantă, deoarece arată măsurători la diferite puncte de pe sit și puteți să vedeți că există niște vârfuri de activități și toate aceste vârfuri sunt legate de uh, ce s-a întâmplat la această centrală, fie de o explozie sau de o eliminare voluntară a aburului. Ceea ce este interesant de văzut este că de la sfârșitul lunii martie nu mai există niciun fel de vârf vedem o linie care scade în continuare în ceea ce privește activitățile radioactive de pe uh, situl respectiv. Acum, în ceea ce privește măsurile de protejare a populației japoneze. Deja din ziua cu tremurului 11 martie s-a decis o evacuare pe o rază de 3 km în jurul centralei Fukushima. Sâmbătă, a doua zi, Uh, s-a observat creșterea uh, presiunii în vasul nucleului, au știut că trebuie să deschidă uh, ventilele acolo și au mărit raza de evacuare până la 10 km. În a treia zi s-a petrecut prima explozie la unitatea 1 și uh, raza de evacuare a fost mărită la 20 de kilometri, au fost afectați 170.000 de, de locuitori. Uh, a fost uh, distribuită și tablată cu iod și uh, doar 25 de persoane care au fost, dintre toate cele controlate, uh, au fost găsite cu urme radio, radioactive. Pe data de 15 martie s-a impus o zonă de interdicție a zborurilor pe 30 de kilometri sau uh, s-a decis folosirea mai multor, uh, mai multor aeronave pentru a localiza uh, și astfel a fost, a fost localizate nivelul foarte mare de rad, rad, nivelul foarte mare radioactiv într-un sat aflat la o distan- distanță de 40 de, kilo- de kilometri de centrală. Pe baza acestui fapt s-a decis extinderea zonei de evacuare și vedeți aici pe, pe hartă care este exact această zonă. Aici vedeți măsurătorile uh, făcute la, la fața locului și valorile depind de precipitații, de direcția vântului și puteți observa că noua zonă de evacuare Uh, corespunde unei zone în care dacă populația ar fi rămas timp de un an, ar fi fost uh, expusă unei uh, radiații de 20 de ori mai mare de milisieverts față de situația normală. Aici este o imagine care explică programul de monitorizare radioactivă și uh, vedeți că există o evoluție din martie până acum și acum uh, accentul se pune pe zona Fukushima și Ibaraki. Puteți vedea aici care sunt uh, produsele în care s-au stabilit substanțe radio, radioactive, de exemplu lapte nefrelucrat, anumite, anumiți pești și așa mai departe, legume. Acum, în ceea ce privește apa potabilă, s-au aplicat diferite măsuri în diferitele districte Interzicerea apei potabile, de exemplu, a fost aplicată doar în uh, Tokyo, în Tokyo pentru o zi și doar pentru uh, copii. Și în sfârșit veți vedea că s-au luat foarte multe probe din mare, mare și v-am spus înainte că a fost nevoie de ceva timp până a, a fost localizată sursa scurgerii radioactive și în momentul în care uh, s-a făcut această localizare, se vede foarte clar cum radio, radioactivitatea a scăzut în apa mării. Și acum o să dau cuvântul lui Giovanni. Thank you, Mike. So maybe... Îți mulțumesc, Mike. Acum putem trece la a doua parte a prezentării pentru a înțelege cum putem participa Uh, în ajutarea grupului operativ al, al Comisiei Europene în punerea în aplicare. Știți că acest grup a fost creat de uh, domnul președinte Barroso, are două obiective de a monitoriza uh, testul de rezistență în vederea întâlnirii Consiliului din decembrie și, în plus, să vedem ce măsuri suplimentare de protecție trebuie luate și ce măsuri de protecție trebuie propuse. Acest, uh, acest grup operativ la comisie uh, include mai multe uh, direcții generale, este prezidată de DG Energy și există și DG și mai multe direcții generale. Ideea, cea mai importantă întâlnire a avut loc deja la 8 iunie acest an și la jumătatea lunii septembrie vom avea uh, rapoartele din, ca, din partea autorităților naționale și autoritățile naționale uh, responsabile pentru siguranță vor uh, prezenta raportul pre- preliminar uh, Comisiei Europene. Apoi, până în 15 noiembrie, vom putea iniția Uh, proiectul de raport adresat uh, Consiliului European, care este prevăzut pentru luna decembrie acest an. Um, vom continua să analizele și așteptăm din partea autorităților naționale responsabile pentru siguranță să ne prezinte un raport final până la sfârșitul anului la momentul respectiv, uh, în ianuarie 2012, uh, va, va începe analiza Interpares și ne așteptăm ca până, în, uh, până la jumătatea anului 2012 să prezentăm rezultatele acestei analize Interpares. Din nou, așadar, acest centru comun de cercetare este singurul care poate uh, realiza o asemenea cercetare directă și ne avem un rol foarte important în cadrul acestui grup operativ, deoarece avem experiență în domeniul siguranței nucleare și mai ales ținând cont de faptul că deja de 2 ani am creat uh, această uh, casă europeană de compensare uh, este vorba de un proiect cerut de multe autorități responsabile cu siguranța naționale care au dorit să dezvolte mult mai repede competențele necesare în siguranța nucle- nucleară și au dorit să profite de experiența existentă în alte țări uh, membre care au foarte multe centrale nucleare, cum ar fi uh, Franța sau Germania. Și noi am uh, coordonat acest proiect. Lucru care ne-a permis să fim pregătiți când s-a întâmplat Fukushima, să fim pregătiți să împărtășim uh, informațiile. Informațiile pe care le-ați văzut dumneavoastră au fost transmise tuturor membrilor acestui proiect european. În acest moment, mai mult sau mai puțin, uh, toate statele membre au participat la acest proiect european și vom continua această activitate ne vom uh, ocupa mai degrabă cu analiza uh, Fukushima și nu a altor centrale uh, nucleare. Vedeți care este situația acum. În stânga vedeți membrii de plini și membrii cu statut de observator, dar toate statele membre sunt prezentate și există un uh, comitet științific de coordonare și comunicare care se întâlnește de două ori pe an. Decidem care este programul de lucru pentru anul uh, următor. Ne întâlnim și publicăm un uh, raport adresat Agenției Internaționale pentru Energie Atomică din Viena, organizația OCDE NEA și așa mai departe. Este vorba de un proiect care a fost util și înainte de Fukushima și a devenit cu atât mai util acum, pentru că, de fapt, este vorba de prima încercare de a avea un așa numit club de experți uh, europeni care să prezinte o analiză uh, bazată pe informații, indiferent despre ce este vorba. Acest lucru a fost cerut de autoritățile naționale și este acum împărtășit de mai mult sau puțin toate statele membre. Proiectul nostru, acest proiect ne-a permis să consolidăm uh, activitățile noastre și competențele pe care le avem de mai mulți ani, în sensul sprijinirii politicii nucleare în interiorul Comisiei prin diferite activități, fie că este vorba de țările din estul Europei, fie că este vorba de noi centrale nucleare. Am realizat de asemenea mai multe analize a multor centrale uh, nucleare, inclusiv mai multe uh, mai multe centrale vechi, indiferent de tipul acestora. Și acum avem o, o cooperare uh, completă cu autoritățile nucleare. Deci putem spune că din acest punct de vedere Europa a fost uh, bine pregătită în uh, încercarea de a ajunge la o analiză comună a acestor consecințe. De fapt, uh, centrul nostru de cercetare a dat dovadă de o bună colaborare și cu țările vecine. Ce înseamnă acest lucru în termeni practici? Ce am făcut până acum? De la început am adunat uh, informații date de la colegii din Japonia și le-am distribuit uh, membrilor acestui proiect european. După cum am spus, este vorba de majoritatea membri, uh, statelor membre din Uniunea Europeană și am continuat de asemenea definirea domeniului de aplicare, a criteriilor, uh, a uh, analizei interpares uh, legate de testele de rezistență și discutăm în continuare acest lucru. Luna um, următoare ne întâlnim din nou la, pentru a discuta aceste teste de rezistență pentru a defini uh, criteriile despre cum trebuie să participăm la diferitele grupuri uh, de lucru uh, stabilite împreună cu autoritățile naționale. Apoi, Centrul Comun de Cercetare va colecta rapoartele naționale pregătite pentru Comisia Europeană și le vom pregăti raportul adresat Consiliului European. Și în final vom sprijini orice fel de activitate internațională uh, dorită de către țările noastre vecine. Deci încercăm în termeni real să gestionăm și să coordonăm aspectele științifice ale testului de rezistență și discutăm cu diferitele state membre aceste aspecte, dar din uh, uh, partea Comisiei Europene, uh, direcțiile generale responsabile vor avea un rol central Acestea au fost lucrurile pe care am dorit să le spun cât mai concis pentru a vă ajuta să înțelegeți ce vom face în următoarele luni. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, mă domn președinte. Vă mulțumesc pentru aceste informații legate de următorii uh, pași. Despre, vă mulțumesc pentru descrierea situației din Japonia și, dragi colegi, aveți uh, ocazia de a pune întrebări. Doamna Iordana Cizalac. I would like to... Vă mulțumesc pentru prezentare. Vreau să pun o întrebare în legătură cu procedura folosită în testele de rezistență. Timpul ne presează, procedura trebuie să fie una rapidă, așa că v-aș întreba pe dumneavoastră, ca experți, ce rezultate așteptați, deoarece, practic, ele au început doar acum câteva săptămâni atunci au dat autoritățile de reglementare decizia. Care credeți că ar fi valoarea adăugată a unei proceduri atât de accelerate pe o problemă atât de complexă? Poate răspundeți direct, nu avem atâtea întrebări, va fi mai ușor așa. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Nu e ușor să răspund la ea, deoarece știu că există nevoi diferite. Pe de o parte, e nevoie de o analiză foarte riguroasă a tuturor aspectelor de siguranță, pe de altă parte, ne presează timpul. Cetățenii contează pe noi pentru a primi răspunsuri rapide și fiabile. Ne așteptăm uh, însă să primim o analiză destul de completă a aspectelor de siguranță a reactorilor noastre. Adică vrem să identificăm uh, noi parametri, inclusiv evenimente exterioare, modificări, uh, pe toate acestea să le putem evalua și să avem niște criterii cât mai clare de evaluare și de acceptabilitate. Pe această bază sperăm să putem trage concluzii pentru a vedea ce se poate face pentru a îmbunătăți aspectele de siguranță. Cam acestea sunt rezultatele pe care le putem aștepta în mod rezonabil într-o perioadă scurtă de timp. Altfel am avea nevoie de ani întregi pentru a face o evaluare completă. Așa că trebuie să facem ce putem, să ne bazăm pe evaluări, pe deciziile autorităților din domeniu și apoi pe acest proces de evaluare. Cred că e esențial să ne apărăm credibilitatea în fața cetățenilor europeni și să asigurăm un proces armonizat, transparent și corect din punct de vedere științific. Cred că acesta, aceasta a fost partea cea mai grea și mai dificilă. Doamna Holm. Mulțumesc. Cum credeți că s-au comportat uh, statele membre în uh, aplicarea acestor uh, teste de rezistență? Credeți că au dat dovadă de un comportament coerent? În Marea Britanie știu că s-a petrecut totul într-un mod tipic britanic, nici nu s-a prea făcut mai referire la aceste teste, nu s-a vorbit. Aveți vreo putere să insistați ca statele membre să acopere toate uh, direcțiile pe care le-ați uh, identificat ca necesare în testele de rezistență? Și uh, dacă da, ce proceduri puteți uh, invoca în evaluarea mijlocul perioadei când constatați că unele state nu au fost atât de riguroase în analiza lor precum, precum ați recomandat? Aveți autoritatea necesară pentru a insista ca statele membre să se achite în mod onorabil de această obligație? Răspunsul este da. Și motivul e simplu. Acest exercițiu se va desfășura împreună cu autoritățile naționale responsabile pentru siguranță. Ele dețin competența și autoritatea. Nu este vorba de un proces de tip peer review care se desfășoară doar uh, uh sub patronajul Comisiei. După cum am spus, încă discutăm uh, destul de mult cu autoritățile de, de securitate și versiunea finală a acestor uh, teste de rezistență va apărea cândva în octombrie anul acesta. Atunci vom fi înțeles cum uh, trebuie să desfășurăm analiza pe baza tuturor rapoartelor primite. Problema e delicată. Avem rapoarte naționale și avem și uh, nevoie de evaluare uh, omogenă, orizontală. Ne-am gândit să avem, uh, să avem trei grupuri care să se concentreze pe diferite aspecte, pericole externe, întreruperea curentului electric și uh, accidente grave. Și apoi să vedem uh, cum se aplică aceste trei mari direcții în fiecare stat. Deci un efort destul de complex, însă necesar, pentru că trebuie să vedem în ce măsură aceste rapoarte au urmărit uh, indicațiile pe care noi le-am oferit. Iată de ce am uh, dedicat atât de mult timp identificării parametrilor și criteriilor pe care le dorim uh, în uh, rapoartele naționale. Vom vedea cine a făcut bine, cine nu a făcut nimic și vom identifica uh, lacunele și punctele slabe. Acestea sunt criteriile cheie. Și, uh, repet, uh, avem criterii pentru acceptabilitatea acestui exercițiu. Děkuji, pane předsedo. Já velmi děkuji za, za informaci. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați dat deoarece um, informațiile despre Fukushima au fost dramatizate în uh, mass media și a fost foarte greu să îți dai seama uh, care au fost uh, datele tehnice și așa mai departe. Aș dori să vă întreb dacă se poate deja spune că că problema din uh, accidentul de la Fukushima a fost cauzat de factori uh, exclusiv uh, naturali sau au existat și aspecte tehnice? Deoarece din informațiile pe care le-am avut, este vorba până la urmă de um, imagini filmate despre ceea ce, se, des, despre ceea ce s-a întâmplat acolo, imagini care au avut un anumit scop. A existat vreo posibilitate de a evita ceea ce s-a întâmplat acolo? Nu am, nu am văzut o analiză bazată pe fapte până în acest uh, moment. Au existat uh, zvonuri potrivit cărora uh, zidurile de apărare ar fi trebuit să aibă o înălțime de 25 de metri, de exemplu, pentru a fi eficiente. Uh, și apoi, în ceea ce privește uh, pașii făcuți după catastrofă, a fost vorba de pași greșiți, hotărâri greșite, sau uh, uh, pur și simplu hotărâri luate într-o situație foarte uh, dramatică. Evenimentele, desigur, au fost comparate cu ceea ce s-a întâmplat la Cernobâl, în acest caz, de asemenea, măsurile au fost foarte complicate și au dus la o dezbatere aprinsă. Când am discutat toate aceste lucruri în ședința plenară, a fost o discuție dramatică și ar fi bine dacă am avea faptele și dacă am ști ce consecințe se manifestă pentru persoanele care au participat la măsurile de salvare. Aș dori să știu câte victime au existat în urma acestui accident. Puteți încerca să răspundeți la această întrebare? Thank you. Um... Mulțumesc. Au fost mai multe întrebări. am să răspund mai întâi la problema informației, a informațiilor uh, care au circulat în primele zile și dacă ele au fost fiabile. Autoritățile japoneze au uh, publicat un raport cu ocazia conferinței AIEA. Este vorba despre un document uh, destul de mare în care puteți găsi multe informații detaliate. Dacă citiți acest raport, veți înțelege că, cel puțin în primele zile, camerele de control uh, nu funcționau, nu aveau mijloacele tehnice să supravegheze situația era întuneric înăuntru, așa că a fost greu să pună un diagnostic. Cam aceasta a fost uh, principala cauză a faptului că nu au existat atât de multe informații disponibile. M-ați mai întrebat despre zidul de protecție împotriva tsunamiului. Acest lucru a fost uh, recunoscut, a existat o misiune constatatoare acolo a AIEA în Japonia și una dintre concluziile vizitei a fost că pericolul potențial fusese subestimat. N-am să spun mai multe, dar cred că mesajul este clar. Se știe bine că Japonia este o zonă seismică și cred că aici uh, se află o lecție pe care ei pot să o învețe. Pe lângă radioactivitatea care a fost emisă în atmosferă, mijloacele pe care ea a fost emisă au fost diferite. Întotdeauna când are loc o explozie, uh, sigur că particule au fost uh, împinse la o proiectate la o înălțime foarte înaltă atmosferă și s-au răspândit uh, din cauza vântului. Din fericire s-au uh, îndreptat spre mare, deci într-o direcție destul de sigură. Și în plus, uh, o parte din particule au fost, o parte din radioactivitate a fost uh, scursă direct în mare. Deci impactul asupra populației sigur că a fost diminuat. Cam atât pot să vă răspund. Eu aș vrea să adaug uh, ceva. Uh, este clar că în comunitatea științifică se va face un exercițiu lung de analiză, pentru că avem nevoie, cred, de ani de zile pentru a înțelege ce s-a întâmplat și a trage învățăminte. După cum uh, știți, Comisia lui Gergen Quinn a introdus deja un nou program de educație și uh, instruire după Fukushima, pentru că cred că e nevoie să răspândim uh, în mod transparent rezultatele analizei și să înțelegem ce trebuie făcut pentru a evita astfel de situații și, de asemenea, pentru a informa elevii, populația în general, despre ce trebuie făcut. Să nu repetăm greșelile făcute de comunitatea științifică acum câțiva ani. Deci s-a decis deja să se introducă un program de instruire în Europa gestionat de Comisia Europeană. Bun, permiteți-mi atunci să vă mulțumesc. ne aș dori mai multe informații în sensul celor uh, formulate de domnul Tomovovski. Problema este că am fost confruntați doar cu imagini pe care nu le-am putut evalua, iar uh, diferențele și Similitudinile cu Cernobâl nu erau foarte clare. Acum, cu datele furnizate de dumneavoastră, lucrurile s-au mai clarificat. Mă întreb dacă nu s-ar fi produs acest uh, accident. Uh, s-ar fi produs acest accident, îmi cer scuze, dacă acele ziduri de siguranță ar fi fost mai înalte Mă întreb așadar dacă premisele tehnice la fața locului uh, ar fi fost conform uh, riscului cunoscut uh, la data respectivă, nu pentru a face față acestui uh, tsunami masiv, pentru că uh, acest tsunami a depășit orice putere de imaginație uh, Asta ar fi interesant de știut. Dacă tehnica ar fi fost corespunzătoare, cum ar fi evoluat lucrurile. Ar fi foarte interesant să uh, primim astfel de informații. Pentru că deseori uh, în dezbatere aceste elemente nu sunt uh, scoase la suprafață, fie din motive de prudență, fie din uh, alte rezerve din punct de vedere științific, este prea prematur să ne pronunțăm nimic, uh, nu poate să fie corect din punct de vedere 100% științific acum. De aceea avem nevoie de teste de rezistență. Procesul științific trebuie să fie unul foarte, foarte lung în care să analizăm consecințele, măsurile, lecțiile învățate, cum să îmbunătățim siguranța. Știm că standardele noastre de siguranță la nivel european sunt foarte ridicate în materie nucleară. Dar acest uh, lucru nu este suficient, pentru că altfel n-am avea nevoie de testele de rezistență. Și după cum am zis, abia am început. Dacă ne uităm la ce s-a întâmplat după Cernobâl și după alte incidente, uh, a fost nevoie de ani de zile pentru a înțelege de ce scenariul respectiv nu fusese luat în vedere anterior. Acum avem elemente complet noi spre analiză, de aceea nu pot să spun nimic acum uh, concret după Fukushima. Iar testele de rezistență trebuie să fie considerate doar ca un prim pas. Când vom avea rezultatele, abia atunci vom putea să trecem la acțiuni și să studiem mai în adâncime ce trebuie făcut și eventual să aplicăm măsuri care până acum n-au fost avute în vedere va exista în cazul testelor de rezistență și o evaluare cu o defalcare pe țări? Da, răspunde. Da. Vom uh, primi rapoartele naționale din partea autorităților naționale de siguranță și vom încerca să le compilăm, să avem o perspectivă orizontală și să vedem uh, dacă răspunsurile corespund uh, problemei, să vedem dacă există omogenitate și apoi uh, să analizăm deci dimensiunea națională. Deci cea orizontală, cea națională, vom face un fel de matrice ca să garantăm omogenitatea măsurilor. Cred că e foarte important pentru cetățenii europeni să știe că orice s-ar întâmpla, nivelul de siguranță este același. Și, bineînțeles, să știm uh, la fiecare țară care sunt acțiunile necesare. E bine, permiteți-mi atunci să închei cu o rugăminte. În primul rând, dacă veți dispune de informații cu privire la cauzele reale ale acestei catastrofe din Japonia, vă rog să ne semnalați acest lucru. Cred că există interesul de a ști mai multe aici în rândul nostru. Și în al doilea rând, poate că Europa a reacționat uh, așa cum a făcut-o și cu aceste teste de rezistență și cred că a făcut bine să procedeze așa, cred că a putea deveni un argument pentru Europa în vremuri grele, pentru că noi discutăm mereu despre ceea ce nu funcționează așa de bine. Faptul însă că am dovedit aici că există acțiuni comune în Europa, să așteptăm rezultatele, ar putea constitui un argument pentru o bună colaborare europeană, pentru că astfel de argumente în care în zilele noastre când discutăm tot felul de probleme dificile, ne-ar fi de ajutor. Vă mulțumesc pentru prezență, aș dori să mulțumesc și colegilor. Cred că a fost o investiție bună astăzi de a discuta aceste aspecte cu dumneavoastră astăzi. Și, uh, domnule De Santos, uh, vă rog. Îmi cer scuze, domnule președinte, dar să știți că am ridicat mâna înainte. Vă mulțumesc că m-ați observat până la urmă. Vreau să transmit felicitările mele celor doi invitați. E o plăcere să ascult asemenea explicații. De fapt, e a doua oară când am auzit astfel de explicații. Am mai auzit o serie la conferința STOA, așa că mă bucur foarte mult pentru această ocazie. Ca cetățean european, pot să fiu încrezător pentru că mi se pare că primim deja o cantitate destul de mare de informații la doar trei luni după dezastru. Am impresia că se depune într-adevăr multe eforturi pentru a verifica, monitoriza ce s-a întâmplat. Totuși am un dubiu. Cred că e nevoie de clarificarea unei probleme tehnice. Pentru a răci reactoarele care erau supraîncălzite, s-a folosit apa de mare. Eu presupun că în continuare se uh, folosește apă pentru a răci miezul reactoarelor și că apoi această apă este eliberată în zone controlate care sunt uh, îngrădite, ca să zic așa. Conform uh, studiilor pe care le cunosc, că nu ar exista scurgeri ale apei contaminate și deci n-ar trebui să crească nivelul de radioactivitate în apa de mare din jurul zonei. Aveți informări cu privire la posibilitatea de contaminare a apei? Mulțumesc, da, ați uh, pus degetul pe uh, o problemă care, într-adevăr, constituie o rană. Da, aceste reactoare sunt răcite prin uh, introducerea de apă în reactoare, care apoi este scursă prin niște supape și se acumulează în mod progresiv în părțile mai joase ale centralei s-a adunat deja o cantitate uriașă de apă radioactivă. Există îngrijorări în legătură cu uh, eliberarea acestei ape în mare pentru a scădea presiunea și a face loc. Practic, e o luptă contra cronometru împotriva acestei radioactivități ei încearcă să trateze apa radioactivă și să o reinjecteze apoi în reactor. Aceasta e metoda cu care lucrează. Au uh, dispus capacități suplimentare de stocare. Există și nave pe care pot stoca temporar apă radioactivă. Cam aceasta e situația. Jetzt habe ich keine Frage mehr über Sper că n-am mai trecut cu vederea nicio întrebare. Atunci vă mulțumesc și vă doresc tuturor o seară plăcută și ne revedem mâine. Mulțumesc!